Good afternoon, ladies and gentlemen. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Dați-mi voie să declar deschisă întâlnirea din această după-amiază. Cunoașteți ordinea de zi? A fost distribuită. Sunteți de acord să adoptăm ordinea de zi pentru întâlnirea noastră? Există comentarii, obiecții? Constat că nu. În cazul acesta, ordinea de zi este adoptată și voi începe cu câteva scurte anunțuri. De fapt, doar două anunțuri. Vreau să vă informez că în anterioara reuniune regii, V-am informat în legătură cu uh, prima întâlnire uh, tripartită privind uh, SASP, politica regională și în, pe, în ianuarie au avut loc alte reuniuni. Am discutat despre programele multianuale, o analiză a politicii în acest domeniu și uh, activitatea viitoare. În clipa de față, sperăm să ajungem la un acord cu Consiliul pe marginea acestui pachet legislativ, pentru ca după aceea în Comisia Regii, în următoarea reuniune, să putem vota. Este vorba de 69F4 din uh, regulamentul de procedură. Doresc să mulțumesc doamnei Creel, domnului Van Nistelrooy pentru activitatea intensă în cadrul negocierilor și noi uh, am putut constata că există un spirit de parteneriat și de bună înțelegere. Sper ca la următoarea întâlnire a comisiei noastre să fim pregătiți pentru vot. Vă voi ține la curent în legătură cu acest dosar. Cel de-al doilea anunț pe care doresc să-l fac conferința de preaderare intitulată Autoritățile locale în uh, ce privește um, uh, politica de extindere și politica regională a avut loc pe 30 ă, și 31 ianuarie în Parlament. Comisarul Han ă, a ținut un discurs în ziua de luni, 30 ianuarie, și am avut o serie de vorbitori ă, din partea Comisiei Regii, domnul Nielsen, doamna Rentke, domnul Pițula, domnul Bagovici și domnul Iacovcici au vorbit la această conferință. Eu am avut onoarea să prezidez cea de-a doua zi a reuniunii. A avut loc discuții interesante în legătură cu rolul autorităților uh, regionale și locale în cadrul politicii europene și, de asemenea, uh, colaborarea cu programele de preaderare. Au fost uh, reprezentanței regiunilor europene din Serbia, de asemenea din Muntenegru, din Albania, din Kosovo, Bosnia, Herzegovina. Discuția a fost foarte interesantă și doresc să mulțumesc tuturor vorbitorilor, membrii ai Comisiei Regii care au participat la această conferință și pentru contribuțiile lor foarte interesante. Acestea ar fi anunțurile mele și acum putem trece la voturi. Cred că majoritatea colegilor sunt prezenți în sală. Sper că aveți la dumneavoastră cartela de vot, primul vot. Va fi pe marginea raportului anual privind controlul activităților financiare ale Băncii Europene de Investiții pentru anul 2015. Nu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 Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 35, partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. Vă rog să votăm electronic amendamentul 35, partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 37. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 38. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 39. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 54 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 56 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 57 pentru, împotrivă, abțineri cred că se adoptă. Compromisul 7. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 62 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 72 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 73 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 74 pentru împotrivă abțineri se respinge. Amendamentul 77 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Și trecem acum la votul final, vot electronic. S-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum cu avizul raportorului nostru, domnul J., privind gestionarea flotelor de pescuit în regiunile ultraperiferice. Știm că acest aviz a fost prezentat pe 29 um, noiembrie. 57 de amendamente au fost înaintate și până la urmă, împreună cu raportorii din umbră, s-a ajuns la 12 amendamente de compromis. Vom vota astăzi. Comisia responsabilă pe fond, Comisia pentru Pescuit, va vota în martie. Domnul Omarje nu dorește să ia cuvântul, așa că putem să trecem la voturi și începem cu amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Este caduc, îmi cer scuze, spune doamna președintă. Începem cu amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 2. Amendamentul 3, mă scuzați, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 2, pentru, împotrivă, este caduc dacă se adoptă amendamentul 9. Da. Compromisul 2. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 24, există și un amendament oral, există obiecții față de amendamentul oral, se pare că nu. Atunci, amendamentul 24 cu amendament oral pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 36. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 8. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la compromisul 9. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 11. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 49 pentru împotriva abțineri se adoptă. Trecem mai departe la compromisul 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 56 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Și Votul final, vot electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă avizul cu votul majorității colegilor. Mulțumesc domnului Comagie. În felul acesta putem încheia timpul dedicat voturilor și putem continua cu punctul următor de pe ordinea de zi. Întreb dacă toți vorbitorii invitați sunt prezenți în sală. Punctul următor de pe ordinea de zi este un atelier pe tema asistenței tehnice în politica de coeziune, este un atelier organizat de eh, Departamentul pentru Politici Structurale și de Coeziune. Comisia Regii a decis să elaboreze un raport de inițiativă privind asistența tehnică în politica de coeziune și doamna Tomașic este raportarea noastră. În acest context am eh, solicitat unității de cercetare care susține activitatea uh, comisiei noastre să organizeze acest atelier. După cum știți, din programul atelierului vom avea câțiva experți invitați din partea Comisiei Curții Europene de Conturi, Băncii Europene de Investiții și Banca Mondială ca autoritate de management. Ne vor informa în legătură cu provocările actuale în implementarea inițiativelor Comisiei și ale statelor membre. Și uh, vom avea reflexii în legătură cu diverse acțiuni de acțiune. Toți vorbitorii sunt prezenți și, după cum uh, știți, avem și un uh, orar destul de restrictiv. Voi da cuvântul domnului Pascal Boșman, șef de unitate, privind crearea de capacități și fondul de solidaritate în Direcția Generală Regio. Mulțumesc, domnule președinte, pentru invitația de a vă vorbi și de a vă prezenta modul în care folosim asistența tehnică în, coeziunea de, în politica de coeziune. Voi discuta despre două tipuri de asistență tehnică. În primul rând, cea oferită la inițiativa Comisiei, uh, că unde sunt uh, disponibile 1,2 miliarde de euro și în cea a doua parte voi vorbi despre asistența tehnică integrată în programele operaționale de către statele membre. O sumă de 13,4 miliarde de euro este disponibilă pentru aceasta. Suma disponibilă pentru statele membre puteți observa că este de 10 ori mai mare decât cea disponibilă pentru comisie, prin intermediul comisiei. După cum uh, puteți uh, observa, vorbim de 0,35% din totalul alocărilor uh, din fonduri care uh, sunt disponibile. Există strategii pe care le-am uh, utilizat, vorbim despre un buget de 815 milioane de euro uh, pentru uh, pentru reforma pe care dorim să o desfășurăm. După cum uh, s-a decis de curând, o sumă de peste 83,5 milioane de euro a fost uh, dedicată reformei structurale și programului de sprijin uh, Conex. Folosim uh, în special managementul direct pentru asistența tehnică și mai puțin, într-o măsură mai mică, managementul indirect, dar până acum nu a fost cazul. Pentru această perioadă de programare am stabilit un cadru pentru o utilizare mai bine țintită a asistenței tehnice, pe care dorim să o adaptăm și să o aliniem la prioritățile și obiectivele noastre. Avem uh, 8 axe prioritare pe care le menționez. Politica de dezvoltare, dezvoltarea urbană, implementarea programelor operaționale, instrumentele financiare, capacity building, uh, construirea de capacități, evaluarea și uh, cadrul de performanță, comunicarea, cunoștin... de dezvoltarea cunoștințelor de la nivel intern și eficiența. Acestea sunt prioritățile noastre și uh, cele mai mari alocări merg către implementarea programelor operaționale. Cu aceste programe am încercat să obținem o abordare mai bine țintită și facem o raportare anuală și există posibilitatea revizuirii anuale a asistenței tehnice pe care o oferim. Aș dori să vă ofer trei exemple referitoare la construirea de capacitate de care suntem responsabili. Am spus câteva cuvinte cu privire la buget și modul nostru de organizare, dar este interesant de văzut și modul în care utilizăm banii. În primul rând, uh, avem uh, sistemul care se cheamă peer-to-peer. -peer. Aici dorim să folosim mai bine cunoștințele care sunt disponibile la nivelul statelor membre. De asemenea, avem inițiative și în ceea ce privește uh, lupta împotriva fraudei și a corupției și, în fine, am stabilit două planuri de acțiune orizontale, unul pentru achizițiile publice și celălalt pentru ajutorul de stat, în, în uh, colaborare cu Digi Growth și Digi Competition și acestea au un impact puternic asupra politicii regionale. O să încep cu TAIEX Regio Peer-to-Peer. -peer. Acesta este un instrument uh, simplu de utilizat și care este utilizat la solicitarea celor care au nevoie de el. În felul acesta, prin intermediul Uniunii Europene, se poate apela la experți. A fost lansat acum 2 ani de către Comisie și de atunci am uh, primit peste 150 de cereri, 100 dintre ele au fost aprobate și 74 sunt deja implementate. Majoritatea statelor membre, 24 dintre ele, au participat la această inițiativă și până acum am sprijinit peste 1100 de participanți. Avem uh, trei instrumente importante. Putem să uh, sprijinim uh, misiuni de experți, vizite de studiu și ateliere de mici dimensiuni. Acestea sunt uh, instrumentele pe care le ofer oferim, le oferim la cerere. Este vorba despre uh, subiecte precum uh, aspecte care vizează managementul și controlul, instrumente financiare, dezvoltare urbană, achiziții publice și specializări inteligente. Cei care au aplicat pentru aceste instrumente sunt Lituania, Republica Cehă, România, Bulgaria, Polonia și cei mai activi în distribuirea cunoștințelor sunt Polonia, România, Olanda și Lituania. Această listă arată că sunt uh, țări care în aceeași măsură oferă și solicită sprijin. Cea de-a doua inițiativă pe care o sprijinim uh, prin asistența tehnică sunt factorile pentru integritate, lupta împotriva corupției. Observați aici cele 17 programe pilot pe care le sprijinim în Uniunea Europeană. Sunt 11 state implicate și avem proiecte de management care se desfășoară până în 2020, pe care uh, le organizăm în cooperare cu Transparency International. Uh, sunt și proiecte cofinanțate din fondurile structurale și nominalizăm uh, organisme de monitorizare independente care pot fi desemnate de uh, Transparency International sau de alte organizații uh, independente și care asistă implementarea proiectelor. Aceste instrumente sunt utilizate încă din 1990 în întreaga lume, dar nu au fost utilizate suficient uh, în contextul fondurilor structurale până acum. În ceea ce privește uh, pacturile pentru integritate și proiectele pilot, uh, acestea acoperă aproape un miliard de euro. Sunt uh, proiecte implementate în uh, toate statele membre și în uh, diverse sectoare, sănătate, comunicare și alte domenii asemănătoare. Cel al treilea exemplu pe care doresc să îl prezint uh, este acest ghid în domeniul achizițiilor publice pentru cei care lucrează în acest domeniu. Există foarte multe greșeli care se fac în proiecte, greșeli care ar putea fi evitate cu ușurință și noi am încercat să oferim un ghid în jurul celor mai uh, frecvente 25 de erori care au fost identificate la audituri. Este un ghid practic ușor de utilizat și am vrut să fie folositor beneficiarilor care utilizează fondurile în uh, statele membre. De aceea a fost tradus în uh, limbile materne ale uh, statelor membre ale Uniunii Europene. Acestea erau trei exemple referitoare la modul în care utilizăm asistența tehnică. În cea de-a doua parte doresc să vă prezint o imagine de ansamblu asupra asistenței tehnice utilizată de statele membre. Voi începe din nou cu cifrele și aș vrea să trec la alt treilea punct, peste 7,5 miliarde de euro din partea fondului uh, FEDER și uh, de coeziune sunt utilizate în statele membre pentru proiectele din domeniu. În ceea ce privește negocierile din 2013-2014, la aceste negocieri, din partea unității noastre, am încercat să ne concentrăm pe cele mai importante subiecte, referitoare la modul în care putem să obținem uh, o utilizare mai bună a fondurilor. Pentru noi a fost important să ca o parte importantă a asistenței tehnice să meargă către resursele umane și către organismele cele mai importante și autoritățile de management, organismele intermediare, toate aceste structuri uh, am dorit să fie consolidate prin politicile pe care le-am implementat. De asemenea, am utilizat o abordare strategică bine țintită pentru a sprijini statele membre de a dezvolta planuri de acțiune în domeniul uh, resurselor umane. În al doilea rând, uh, am vrut să ne asigurăm că banii sunt uh, utilizați pentru a sprijini beneficiarii. Mulți beneficiari utilizează fondurile, dar fac și greșeli evidente care au, de, de exemplu, legătură cu achizițiile publice sau um, nu au suficientă uh, experiență în ceea ce privește dezvoltarea de capacități. Și am dorit ca fondurile să meargă și spre îmbunătățirea acestor situații. Apoi, uh, monitorizarea și sistemele de evaluare. Aceasta este o zonă importantă pentru noi. Aici am folosit asistența tehnică pentru a îmbunătăți sistemele de monitorizare și pentru a face evaluări ex ante, ex post și în timpul desfășurării proiectelor. Acesta este o zonă unde am observat că putem să oferim asistență tehnică. Studiile și strategiile, de asemenea, sunt uh, domenii importante pentru noi și, în fine, promoția, um, promovarea <laughs> și publicitatea. Am uh, constatat că există o coordonare bună între ceea ce poate fi sprijinit prin asistența tehnică, respectiv prin uh, obiectivele tematice 11 pentru a menționa suma pentru TEO 11, acesta este de 11 miliarde, anumite state membre beneficiază de uh, o asistență tehnică specială prin programe corespunzătoare. Acestea de multe ori sunt integrate în programele operaționale. Noi am solicitat uh, statelor membre o analiză clară referitoare la problemele cu care s-au confruntat în fosta perioadă de programare pentru a putea îmbunătăți lucrurile și pentru ca asistența tehnică să se desfășoare cu mai multă eficiență. După cum spuneam, asistența tehnică este folosită foarte mult pentru dezvoltarea resurselor umane. Am solicitat statelor membre să dezvolte planuri de acțiune clare, strategice și cuprinzătoare pentru dezvoltarea resurselor umane. Așadar, majoritatea banilor se vor duce către, resurselor, către resursele umane. De asemenea, am solicitat uh, celor care implementează proiecte prin programele operaționale să includă un indicator uh, de rezultate în proiectele lor, astfel încât să avem o imagine de ansamblu mai bună cu privire la rezultatele obținute de pe urma asistenței tehnice oferite. De asemenea, am uh, vrut să încurajăm statele membre să, se utilizeze asistența tehnică pentru elementele uh, din uh, planurile de acțiune care au legătură cu uh, precondiționalitățile care nu au fost încă îndeplinite. De asemenea, am dorit să ne referim la articolul 9, 125, pentru a implementa măsuri de luptă împotriva corupției și fraudei și am la inițiat un studiu referitor la modul în care banii sunt folosiți pentru a atinge și acest obiectiv. De asemenea, am dorit să sprijinim consolidarea capacității de implementare a proiectelor de partea beneficiarilor și, de asemenea, să se introducă niște indicatori de referință pentru a evalua mai bine rezultatele asistenței tehnice. În fine, ultimul slide, în ceea ce privește provocările și recomandările, din punctul nostru de vedere, noi considerăm că este important să folosim în continuare asistența tehnică într-o manieră eficientă, bine țintită, pentru a dezvolta o organizare transparentă și un management eficient al fondurilor. De asemenea, trebuie să coordinăm în continuare la nivelul nostru, la comisie, lucrurile astfel încât să ne asigurăm că banii sunt uh, utilizați în mod corespunzător. Și de asemenea considerăm că este important să existe o raportare mai bună din partea statelor membre și a Comisiei referitoare la modul în care asistența tehnică este utilizată. Vă mulțumesc pentru atenție! Thank you, thank you very much. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Vom avea ocazia mai târziu să adresăm și întrebări și continuăm acum cu următoarea prezentare. Domnul Kurt Bungartz, am uh, exprimat corect numele dumneavoastră? Utilizarea mai bună a asistenței tehnice, sprijinită din uh, fondurile ESI, exemple și experiențe din uh, auditul ECA auditul uh, Curții Europene de Conturi. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you, Madam Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte, pentru invitația de a vă vorbi despre folosirea asistenței tehnice în instrumentul de politică de coeziune. Am fost auditor, sunt auditor din de șapte ani și m-am ocupat de politica de coeziune, transport și programe energetice. În Curtea de conturi nu a acoperit direct asistența tehnică în activitățile sale, însă, prin auditurile de performanță, am arătat ce funcționează bine sau mai puțin bine în politica de coeziune și capacitățile administrative pentru administrarea fondurilor din statele membre, care sunt un subiect precar și în loc să vorbim despre modul în care ar trebui să fie mai bine folosită asistența tehnică, o să vorbesc despre aspectele care ar fi, ar putea fi abordate pentru îmbunătățirea capacității de gestionare care e necesară pentru programele SF. Ca și alte subvenții UE și asistența tehnică pentru îmbunătățirea capacității ar trebui să se axeze pe eficiența, eficacitatea, economia măsurilor și, de asemenea, și asta se uită câteodată, pe eficacitatea costurilor, adică legătura dintre costuri și rezultate care nu trebuie scăpate din vedere. Aceste patru concepte se regăsesc de altfel în regulamentul financiar UE. Înainte de a ajunge la lista de neajunsuri pe care vreau să vi le prezint astăzi, Aș vrea să subliniez că asistența tehnică ar trebui să contribuie la durabilitate, la rezultate durabile, lucru care, atenția, este un neajuns în statele membre. Și aici Aș vrea să subliniez că trebuie să facem cu toții pentru o adevărată plusvaloare europeană, o bună planificare strategică, prioritizarea diferitelor măsuri, poate selectarea și elaborarea eficientă a programelor și durabilitate pe termen lung a rezultatelor realizate, lucru adesea scăpat din vedere la crearea măsurilor. Capacitățile administrative bune sunt importante pentru performanța programelor RESIF. Adesea însă identificăm capacități slabe și foarte slabe pentru fondurile structurale din diferitele regiuni. Cred de asemenea că e momentul să recunoaștem acest lucru și nu să identificăm comisia ca fiind vinovatul care n-a făcut suficient să îmbunătățească lucrurile sau uh, să cerem simplificare, fără îndoială, în ceea ce privește performanța programelor, nu asta e soluția corectă. Multe dintre autoritățile de gestionare și entitățile intermediare nu au uh, abilitățile de gestionare necesare și nici capacități organizaționale pentru o performanță satisfăcătoare a fondurilor structurale. Acestea sunt cele care trebuie să facă eforturi pentru a ajuta beneficiarii pentru mai bune rezultate. Al doilea punct de pe slide se referă la faptul că, după părerea noastră, fondurile disponibile statelor membre trebuie folosite pentru îmbunătățirea performanței în practică, la nivel practic, asistând autoritățile direct în implementarea programelor și îmbunătățindu-și capacitățile. Al treilea punct se referă la managementul ciclului de proiect. Este foarte important să-l urmăm îndeaproape și corect de la început până la sfârșit, ceea ce înseamnă să avem și o evaluare detaliată a nevoilor, prioritizări și o selectare bine documentată și competitivă de proiecte și, de asemenea, implementarea și finanțarea eficientă a proiectelor cofinanțate de UE și apoi evaluările ex post, cred, dar opinia este partajată de colegii din, și de colegii din comisie, că nu se face suficient la nivelul statelor membre și la nivel regional în ceea ce privește valoarea ex post. E foarte important ca autoritățile statelor membre să învețe lecțiile care să fie folosite pentru viitor. Și, înainte să trec la listă, vreau să vă spun că, după părerea noastră, în multe state membre, capacitățile administrative sunt mai bune în ceea ce privește nivelul central, deci în capitale. E mult mai bine decât când mergi în zonele îndepărtate, izolate, unde autoritățile nu au personalul calificat necesar și nici acces la colegi din alte state membre sau din comisie de la care se poată învăța. Deci autoritățile regionale și locale trebuie să se bucure de asistență tehnică la un nivel mai ridicat decât în cazul autorităților centrale. Și acum o să vă spun care sunt neajunsurile pe rând, pentru că merită să fie menționată și asta pentru că ar trebui să fie abordate în viitoarele asistențe tehnice. Principiul eficacității costurilor nu este preluat în considerare la nivel de program și proiect. Programele operaționale, de regulă, nu explică suficient cum pot contribui fondurile UE la anumite obiective privind politicile UE. nu se aleg întotdeauna cele mai eficiente opțiuni din punct de vedere al costurilor. Și adesea diferite atribute politice sau locale sunt avute în vedere cu prioritate. Nu există date suficiente în statele membre, deci nu putem ști cât de um, bun este rezultatul obținut Soluțiile oricum nu sunt bune, adesea sunt costisitoare și sunt mult mai costisitoare decât măsuri sau proiecte similare finanțate exclusiv de la nivel național sau chiar prin uh, surse private. Gestionarea nu se face pentru rezultate, ci pentru regularitate și absorpție, ceea ce de înțeles într-o anumită măsură, calitatea, adevăratele rezultate și impactul pe termen lung nu sunt abordate suficient de autoritățile de gestionare din statele membre. Apoi, rezultate durabile pe termen lung. De regulă, rezultatele um, imediate sunt cele care sunt vizate și asta se face foarte bine, însă nu se stabilește un cadru și condiții pentru a asigura rezultate pe termen lung cu impact optim pentru beneficiari și regiuni. Cerințele juridice, de exemplu, durabilitate de 5 sau 3 ani, timp în care trebuie să păstreze activele sau locurile de muncă, sunt respectate, dar de regulă nu se depășește minimul impus evaluarea problemelor pe piață, justificarea pentru cheltuirea banilor uh, pentru o intervenție nu este suficient comunicată și asta e problematic când finanțăm sectorul privat sub formă de business pentru întreprinderi, IMM-uri sau alte IMM-uri, când se fac verificări pentru a garanta că societățile sunt sau nu îndreptățite să primite subvenții, însă posibilitatea ca respectiva companie să-și financeze o parte din proiect cu sau fără credit sau în totalitate nu este analizată prea bine. Proiectele generează revit și dacă da, potențialul nu este luat în considerare suficient. Cost-beneficiu este diluat la nivelul evaluării proiectului sau nici măcar nu este avut în vedere. Implementarea programelor nu trebuie să fie doar în limitele legii, ci trebuie să fie efectivă și eficientă, mai ales în ceea ce privește aplicarea regulilor privind asistența de stat și achizițiile publice. Ceea ce nu se întâmplă. Mai ales experții sau unitățile centralizate cu experiență cu expertiză legală, juridică și așa mai departe, insuficientă. S-a constatat adesea că se pot face economii care ar reduce poverile administrative și costurile și unități descentralizate pentru achiziții publice și ajutorul de stat și atunci uh, acțiunile frauduloase pot fi mai ușor descoperite. Partajarea proiectelor apare frecvent pentru a evita diferite reguli sau plafoane bugetare, dar aproape întotdeauna duce la muncă suplimentară, întârzieri și reducerea eficienței și a calității. Suprareglementarea la solicitarea autorităților regionale și impuse beneficiarilor mm, e un alt fenomen. Proceduri complexe pentru o înscriere, câteodată e nevoie de peste 20 de semnături și așa ceva trebuie să fie evitat. Există fonduri europene care trebuie să fie folosite mai democratic față de aceleași tip de proiecte în scheme similare sau identice finanțate exclusiv prin mijloace naționale. Am văzut diverse exemple de proiecte care primesc compensații financiare pentru a reduce problemele administrative doar pentru că beneficiarul n-a avut noroc să primească un proiect european. Lucru care este dăunător pentru reputația UE utilizarea metodelor standard și a infrastructurilor, introducerea de standarde comune, de indicatori pentru anumite tipuri de programe, Evident că pentru asta e nevoie de cooperare la nivel regional, autorități, companii și cineva, nu neapărat comisia, dar cineva care să faciliteze procesele de cooperare și relaționare. Asta ar fi o adevărată plus valoare europeană, dar în statele membre nu există orientarea necesară. Procesele de infrastructură, procesele complexe de elaborare de permise trebuie să fie aliniate la standardele europene și să se ia în considerare riscurile care derivă din aceste pro CS. Introducerea de condiționalitate, limite de timp mai stricte, utilizarea structurilor de tip ghișeu unic, când e vorba de permise complexe și mai multe instituții sunt implicate. Lipsa de măsuri eficiente legate de raportarea de rezultate a dus la neajunsuri în statele membre, important pentru stabilirea de jaloane și compararea de rezultate, și la fel și la nivelul transregional. Pentru asta trebuie să ai un set bun de baze, date de bază, lucru care deocamdată nu se întâmplă, și stabilirea de indicator de performanță semnificativ. Am menționat evaluarea expost și, ca să nu mă lungesc prea mult, trec la ultimul slide, unde vreau să Mă refer doar la al doilea și la al patrulea punct, pentru că restul le-am menționat. Obiective regionale mari față de obiective specifice de programe. În ultimii 8 ani m-am ocupat de acest subiect și ehm, doar de curând am discutat asta cu colegii din Comisie și din statele membre și am constatat că adesea aceste obiective extinse sunt așezate oarecum pe poziții contradictorii. Dacă vă dau un exemplu, de exemplu, la un adit pe eh, energii regenerabile. Avem un proiect EADF care e finanțat pe energii regenerabile și adesea colegii din Comisie și statele membre consideră că obiectivele globale, cum ar fi coeziune, locuri de muncă, inovație, sunt implicate automat. Asta nu trebuie să ducă la situația în care aceste instalații de energie regenerabile nu sunt optimizate în măsura posibilului pentru a contribui la UE 2020 sau 2030 ca ținte de energie regenerabile. Deci avem un fel de contradicție între obiectivele extinse versus obiectivele specifice pe programe. Există o inconsecvență, incoerență. Și ultimul punct, în cazurile uh, țărilor mai dezvoltate, partea referitoare la balast ar trebui să fie limitat, eliminată. Există beneficiari care ar fi putut implementa proiectul fără banii uh, contribuabilor europeni. S-a demonstrat în multe cazuri. Și cam aici mi se încheie prezentarea. Dacă vreți, putem discuta genul acesta de neajunsuri pe care vi le-am prezentat și, dacă doriți, de asemenea, pot să vă dau exemple concrete cu privire la uh, ce am găsit în regiuni. Și lucrurile acestea credem că pot fi rezolvate pe viitor prin schimbarea tipului de asistență tehnică. Mulțumim foarte mult, spune doamna președinte, pentru că ne-ați respectat timpul alocat. Domnul Frank Lee, acum șeful Departamentului de Consiliere pentru Instrumente Financiare din BEI, care ne va vorbi despre activitățile BEI de asistență tehnică pe baza EFSI, situația actuală și viitoare provocări. Aveți cuvântul, vă rog. Thank you very much, Madam Speaker. mulțumesc foarte mult, doamna președintă, și mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o să vin astăzi în mijlocul dumneavoastră și să vă prezint uh, activitatea Băncii Europene de Investiții și a serviciilor de consultanță. Uh, Uh, BEI joacă un rol important în acordarea de facilități în domeniul asistenței tehnice. Unele sunt finanțate uh, de către Comisie, altele sunt finanțate direct de către statele membre. Și o parte a prezentării mele va încerca să facă o distinție între aceste două tipuri diferite de finanțare Vă voi da câteva exemple în legătură cu modul în care am putut noi să acordăm asistență în diverse domenii și poate vom face și câteva reflexii legate de activitatea viitoare este uh, poate uh, prezentarea cea mai complicată de astăzi, pentru că doresc să vă explic diversele tipuri de asistență și consultanță tehnică pe care o acordăm noi în cadrul programelor de fonduri structurale, există, cum spuneam, asistență tehnică și asistență financiară, sunt domenii diferite, iar în ce privește consultanța tehnică, Aici sunt acele programe care sunt finanțate directe de către comisie din resursele comisie și, de asemenea, câteva contracte care sunt finanțate direct de către statele membre și de către autoritățile de management uh, local. Deci, uh, programul uh, Jaspers, care acordă facilități de asistență tehnică, facilități de pregătire a proiectelor, se concentrează pe proiectele cele mai importante ale statelor membre, dar programul s-a dezvoltat și se acordă uh, și asistență în uh, o serie întreagă de programe care se concentrează pe strategie, dezvoltare, implementare, consultanță și pregătirea uh, proiectelor care urmează să fie finanțate din fondurile structurale și un schimb de bune practici în acest domeniu. După aceea, în partea dreaptă, aveți o serie de programe. Uh, cele mai importante se derulează în Bulgaria și în România, unde, uh, de asemenea, există facilități uh, de asistență tehnică din bugetele de asistență tehnică. De asemenea, avem o activitate pregătitoare. Vă voi da câteva exemple. În ce privește asistența financiară, avem programe care sunt de asemenea finanțate de către serviciile Comisiei și de asemenea acordăm asistență bilaterală eh, mai ales în ce privește instrumentele financiare, aici încercăm să conștientizăm cele mai bune eh, practici eh, și în implementarea proiectelor bilaterale. Bineînțeles că ne gândim, în primul rând, să existe platforme de investiții și încercăm să creăm o sinergie a ă, modalităților de finanțare pe plan european. După aceea, ă, există de asemenea un program uh, Um, care uh, este uh, un nod uh, în ce privește consultanța europeană în domeniul investițiilor, care ne permite să acționăm în uh, legătură cu programele de asistență tehnică principale uh, care decurg din uh, Planul European de Investiții. Revenind la Jaspers și la volumul capacităților de care dispunem. Este o instituție centralizată, dar suntem prezenți și loc local uh, prin uh, acest program uh, Jaspers în șase state membre. Avem câteva sute de oameni care lucrează în cadrul programului Jaspers. Acordăm contracte de consultanță sub egida Jaspers pe plan local și această prezență pe plan local ne permite să uh, reacționăm rapid, să înțelegem mai bine condițiile specifice locale, circumstanțele care pot avea un efect asupra implementării programelor și considerăm că putem fi uh, în felul acesta mai flexibil, acționând la fața locului. Un exemplu pe care doresc să vi-l prezint, să înțelegeți că Jaspers nu se concentrează pe proiecte de uh, mare infrastructură, ci uh, e vorba și de uh, specializare inteligentă în programele de dezvoltare și este un program pe care noi l-am susținut în Polonia din acest punct de vedere. Uh, reconversia uh, um, activității într-o regiune în care existau câteva sectoare de activitate. Am făcut studii de impact um, uh, asupra mediului, al demersurilor de reconversie. Deci au fost o serie întreagă de proiecte concrete. Un alt exemplu pe care doresc să vi-l uh, ofer în legătură cu asistența pentru implementarea proiectelor uh, în baza uh, unor finanțări din partea statelor membre, o echipă de opt persoane care au acționat la București, în România, cu autoritățile locale de management pentru un program operațional care a dispus de un buget destul de amplu um, pentru um, eficientizarea infrastructurii în domeniul transporturilor și, uh, vedeți, a dispus, uh, cum spuneam, de un buget destul de amplu, a existat o susținere guvernamentală, dar am vorbit și despre uh, toate subiectele legate de implementarea proiectelor. Și, nu în ultimul rând, în ce privește instrumentele financiare și consultanța uh, legată de instrumentele financiare, în Bulgaria am conlucrat cu autoritățile în uh, crearea de uh, instrumente financiare proprii, așa numita structură fund of fund, și am încercat să creionăm strategiile de investiții împreună cu autoritățile bulgare. Am, am oferit consultanță și în monitorizarea realizării domersurilor și uh, am avut o colaborare strânsă cu Banca Europeană de Reconstrucție și Banca Mondială, dar și cu alte sectoare. Ne-am concentrat pe asistență pentru IMM-uri, pentru programele care le-au fost destinate și sperăm că vom putea să uh, acționăm pentru implementarea acestor uh, instrumente. Uh, de, de, asemenea uh, selectând uh, programe financiare intermediare pentru ca uh, să uh, putem să combinăm uh, modalitățile de finanțare cu fondurile noastre din parca Băncii Europene de Investiții. Și ajung în felul acesta la finalul intervenției mele. Poate câteva cuvinte, recomandări pentru viitor. Cred că toți ne gândim că în viitor va exista un buget european redus și Trebuie să identificăm și să implementăm proiecte sănătoase cu șanse de reușită. Deci va trebui ca și noi, care avem un rol din punct de vedere bugetar, să ne concentrăm pe uh, această cerință. Pentru că uh, orice tip de finanțare probabil că până la urmă se va baza pe diverse instrumente de finanțare. De asemenea, există o necesitate de uh, a um, îmbunătăți asistența de um, domeniul consultanței consultanței financiare, trebuie să identificăm proiectele din punct de vedere economic, tehnic, dar să luăm în calcul și aspectele financiare și uh, consultanții financiari trebuie să se implice încă de la început în uh, selectarea proiectelor care uh, se vor dovedi a fi de importanță prioritară și care pot genera uh, până la urmă uh, profit. Și nu în ultimul rând, există și în avizul Comisiei cerința uh, unei conlucrări cu mai strânse cu Comisia. Noi susținem Uh, acest lucru pentru că este nevoie ca și Direcția Generală uh, pentru Energie să găsească facilități de finanțare a proiectelor și uh, poate că în cadrul politicii de coeziune în mod special trebuie să găsim o facilitate care să permită autorităților locale să pregătească programele uh, de investiții cu uh, asistența uh, consilierilor specializați, uh, pentru că putem să înființăm de pildă pe plan local niște unități de implementare a proiectelor pentru ca aceste proiecte planificate până la urmă să poată fi implementate cu succes. Și este important să găsim uh, facilități și pentru startup-uri, pentru ca uh, și din acest punct de vedere să existe posibilități de finanțare pentru uh, proiectele care necesită acest tip de asistență tehnică. Mă opresc aici și vă mulțumesc foarte mult pentru timpul pe care mi l-ați acordat. Mulțumesc foarte mult. Îi dau cuvântul acum doamnei Elisabeta Capanelli, care este uh, country manager pentru uh, România și Bulgaria și ne va vorbi despre rolul băncii mondiale în acordarea de asistență unor state membre ale Uniunii Europene. Așteptăm cu interes prezentarea dumneavoastră, dar vă rog să fie cât mai concisă. For... Vă mulțumesc pentru această ocazie pe care mi-ați oferit-o de a vorbi uh, și mulțumesc uh, de asemenea uh, departamentului dumneavoastră. Am pregătit o prezentare mai lungă, dar nu am intenția să trec prin toate slide-urile. Cred însă și voi trece rapid prin 10-11 slide-uri, însă motivul pentru care mi-am luat libertatea de a, prezenta o, de a pregăti o prezentare mai lungă E bine, câteodată rolul băncii mondiale, mai ales în ceea ce privește asistența tehnică, nu este atât de bine cunoscut. Și dacă tot uh, am împărtășit niște, împărțit niște materiale care sunt uh, disponibile membrilor, um, ne-am gândit să facem o prezentare mai detaliată și vom răspunde cu plăcere și la întrebări. Am pregătit câteva uh, slide-uri cu privire la rolul băncii mondiale, uh, dar uh, doream să încep poate cu acest slide pentru a vă arăta că prezența noastră pe teren este importantă și noi avem prezență pe teren și oferim posibilitatea de a lua credite, ceea ce ne face eligibil pentru asistența tehnică. Lucrăm în uh, mai multe țări, suntem prezenți în mai multe țări, precum România, Polonia, Bulgaria și Croația. Și uh, de acolo lucrăm uh, ca un microhub. Aș vrea să vă explic care sunt diferitele tipuri de, asistență tehnică pe care o oferim statelor membre. Suntem prezenți în 22 de state membre și există trei fonduri diferite. În primul rând, uh, finanțăm activitățile, studii um, și lucrări, programe personale, oferim uh, asistență tehnică pentru activități uh, finanțate de statele membre, vorbim de cazurile PASA pentru Bulgaria și România sau alte servicii și de asemenea sunt și activități finanțate direct de către Uniunea Europeană sprijinite uh, de Comisia Europeană, dedicate Comisiei Europene și statelor membre. Puteți vedea aici că în ceea ce privește dimensiunea, nu putem uh, decât să ne referim la suma importantă pe care am menționat-o mai devreme. Încercăm să ne concentrăm pe complementaritate și sinergii cu alte instituții, precum Comisia Europeană sau uh, BIRD. Acesta este rolul pe care îl avem în statele membre și în alte state terțe. Cam atât cu privire la studiile noastre financiare. Însă, mai important, și aș dori să pornesc de la exemplul României, pentru că este cel mai mare beneficiar de astfel de servicii uh, dintre statele membre ale Uniunii Europene. Și doresc să vă prezint câteva dintre activitățile noastre pe care le desfășurăm uh, acum în cooperare cu alte instituții. Aceste servicii de consiliere sunt finanțate, uh, însă nu exclusiv, din uh, fondurile EFSI și din bugetul național. Banca Mondială procedează în acest fel de mai bine de 40 de ani în toată lumea și este activă și prezentă în peste 60 de țări. Deci nu este un lucru pe care îl facem doar în Uniunea Europeană, ci Banca Mondială este prezentă peste tot în lume și dorește să extindă instrumentele financiare care sunt disponibile pentru a îi ajuta pe beneficiari. Dacă este să priviți portofoliul nostru, Avem aceste servicii de consultanță în România, Bulgaria, Croația și Polonia și mă voi referi la România și vă voi spune de ce acest portofoliu este important și este unul relativ recent. Voiam însă să vă prezint și tipul de asistență tehnică finanțată de Comisia Europeană, care acoperă domenii care nu ar putea să fie acoperite de alții, precum uh, mediul de afaceri. Și, sigur, toate acestea ne permit să oferim finanțare anumitor țări, precum Cipru și Grecia, sprijin care vine complementar la ceea ce este oferit de alte state membre și instituții europene. Permiteți-mi să trec la exemplul României pentru a ilustra ceea ce voiam să spun. Subliniez încă o dată faptul că în România Banca Mondială și-a sporit prezența, așa cum a făcut-o și în alte țări, mai ales după criză. Am uh, lucrat mult în perioada de preaderare, dar și după criza financiară și a existat provocarea construcției de capacități, uh, absorpția fondurilor structurale, iar criza financiară în multe țări a creat multe probleme, de aceea ni s-a cerut să ne sporim prezența și să cooperăm uh, mai mult cu Comisia Europeană. Deci s-a resimțit această nevoie de a reveni în dezvoltarea de capacități și de a sprijini activitatea complementară, așa cum facem și în alte părți. Așadar, ne-am reîntors și am făcut eforturi pentru a readuce asistența tehnică acolo, echipa noastră, pentru a sprijini țara și astfel am reușit să acoperim anumite fisuri care apăruseră în legătură cu autoritatea de management, beneficiarii, dar am reușit să sprijinim și țara în pregătirea noii perioade de programare. Dacă este să privim uh, exemplul României, veți observa că în ceea ce privește domeniile și sectoarele la care ne-am referit și unde am cooperat, unde am spus că putem să jucăm un rol complementar, cooperând cu alții, de exemplu, nu facem nimic în ceea ce privește transportul, energia, pentru că considerăm că BERT și alții sunt mai bine pregătiți pentru a veni cu suport în aceste domenii. De asemenea, guvernul. Dar încercăm să sprijinim uh, zone precum bună guvernanță, administrația publică, reforma în acest domeniu, educația, dezvoltarea regională și urbană și așa mai departe. Permiteți-mi de asemenea să mă refer uh, și la alte lucruri pe scurt. Colegul meu uh, îmi va reaminti că acestea sunt exemple de rezultate. Într-adevăr, uh, se bazează pe multe rapoarte și studii, dar ceea ce doream să subliniez era faptul că ele există. Vă voi da un exemplu referitor la aceste rezultate și la modul în care putem influența programele. În acest moment lucrăm la a sprijini România pentru a pregăti niște analize, strategia și pentru a colecta informații referitoare la uh, strategiile în ceea ce privește uh, condiționalitățile ex ante. Pentru a putea răspunde la anumite solicitări din partea Comisiei Europene, de asemenea, punem numărul în domenii precum uh, achiziții publice, unde lucrăm împreună cu Banca Europeană pentru Investiții. Noi uh, vom veni aici cu analizele, iar Banca Europeană de Investiții cu colectarea de informații. Un alt uh, exemplu de rezultate pe care le-am constatat Banca Mondială a oferit asistență tehnică în ceea ce privește analiza de date și informații referitoare la Strategia Națională pentru Incluziune Socială și Reducerea Sărăciei, care a fost redactată în România și care s-a tradus într-un plan de acțiune. Și bineînțeles că s-a ajuns la o legislație care a, uh, a avut impact imediat asupra a, uh, venitului minim pe economie. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără ajutorul nostru, cel puțin nu în ritmul în care s-a desfășurat. Și acesta este un alt exemplu un client al nostru, uh, vorbind despre beneficiile pe care le-a avut de pe urma asistenței tehnice de care a beneficiat. Ceea ce doream să spun este că guvernul României a început să facă o evaluare a rezultatelor din prima perioadă a fostei programe de, perioade de programare rezultate obținute din asistența tehnică oferită de Banca Europeană de Investiții, BERD și Banca Mondială. Rezultatele coincid cu uh, rezultatele noastre și, de asemenea, ne ajută să ne îmbunătățim activitatea viitoare. Și sublinează, de asemenea, care au fost zonele în care ne-am desfășurat uh, activitatea cel mai bine și, de asemenea, care sunt zonele problematice pentru a putea acționa mai bine. Dorem de asemenea să menționez că unul dintre lucrurile care au fost foarte importante pentru noi a fost faptul că guvernul a determinat care este tipul de asistență tehnică care este necesară din partea noastră, precum și din partea altor instituții. De aceea, sinergiile au jucat o rolă, un rol foarte important. Acum, mergând mai departe, cel puțin în ceea ce privește experiența noastră proprie, în primul rând am luat în considerare exemplele și evaluarea referitoare la România, dar puteam să mă refer și la alte țări, la Bulgaria, de exemplu, sau altele care au participat. Pentru noi este foarte important faptul că aceste experiențe au fost evaluate ca fiind pozitive. Am învățat multe, am uh, obținut informații și cunoștințe și din afara Uniunii Europene, dar am învățat lucruri și uh, de la nivelul Uniunii Europene, lucruri care ne ajută în dezvoltarea noastră ca instituție globală. Am uh, observat rezultate rapide, imediate și un impact imediat. Acest lucru este demonstrat de evaluările pe care le-am făcut. De asemenea, am uh, reușit să intervenim rapid în domeniile unde țara a considerat că este nevoie de intervenția noastră, după cum spuneam, construcția de capacități sau uh, susținerea unor politici pornind de la anumite fapte concrete și dezvoltarea de strategii și faptul că am putut să fim prezenți pe teren în statele membre și am putut să mobilizăm resursele noastre proprii pentru analize și studii proprii. Unele au fost, desigur, sprijinite prin uh, fonduri de către Comisia Europeană, e bine, toate aceste lucruri au făcut o mare diferență. A fost o experiență cu adevărat provocatoare și interesantă și cred că aceasta este calea pe care trebuie să mergem și mai departe, pentru că atunci când este nevoie de asistență tehnică, cred că aceasta trebuie direcționată spre dezvoltarea de capacități și spre consolidarea instituțiilor. Vă mulțumesc pentru atenție! Președinta, mulțumesc, mulțumesc pentru această prezentare foarte interesantă, iar cel de-al cincilea vorbitor de astăzi este domnul Macei Aulac, reprezentant al Unității de Coordonare pentru Asistență Tehnică, Departamentul pentru Programe de Asistență din Polonia. Dânsul lucrează la Ministerul pentru Dezvoltare Economică în Polonia. Uh, thank you for the opportunity to... Mulțumesc, domnul președinte, mulțumesc pentru ocazia de a vă prezenta experiența noastră, care concretizează 12 ani de activitate în implementarea asistenței tehnice. O să încep prin a vă prezenta structura TEA în Polonia. O să vă spun principalii factori importanți, evoluția și lecțiile pe care le-am tras până acum. Învățămintele. Sistemul nostru are trei piloni, program operațional, asistență tehnică, componente TEA în toate programele naționale și componente în programele regionale. Facilitatea a fost creată pentru implementarea eficientă a politicilor de coeziune în Polonia și nevoia pentru crearea unui astfel de sistem a rezultat dintr-un sistem stratificat de implementare. Avem șase structuri naționale și regionale și sistemul este foarte complex și de aceea e nevoie să avem TA fie în programe operaționale și, axe priori- și ca axe prioritare în toate programele. Distribuirea sarcinilor este următoarea. Componenta TA în OP servește la implementarea corectă a acestora. UPTA sprijină instituțiile orizontale și toate chestiunile transectoriale care fac parte din sistem. OPTA ne ajută să avem o abordare bazată pe rezultate, să ne coordonăm și să avem și o abordare strategică și transparentă. De asemenea, Avem un sistem format din, patru pilo- din trei piloni pentru că avem un număr mare de programe operaționale, unele dintre acestea putând fi abordate separat ca instrumente de sine stătătoare. În total, pe lângă autoritățile de gestionare, care sunt 22, avem structuri intermediare și numărul total al instituțiilor din sistem este mai mare de 140. Aici avem actorii din sistem și instituțiile care sunt susținute de asistența tehnică, începând cu un grup de instituții din sistem, autorități de gestionare, de audit, entități intermediare și alte instituții care influențează sistemul, ceea ce înseamnă toate instituțiile responsabile pentru evaluarea studiului de impact, transport, achiziții publice, protecția consumatorilor, instituții pe care le considerăm a fi importante și pe care le sprijinim prin asistența tehnică. Avem instituții care sunt reprezentate prin comisii de monitorizare, ONG-uri și așa mai departe, și beneficiarii. Lumea universitară, IMM-urile și unitățile locale ale guvernului. Modul în care am abordat asistența tehnică de-a lungul timpului s-a schimbat probabil în același fel în care regulile s-au schimbat la nivelul Comisiei Europene. Am pornit de la sprijinirea administrației responsabile de implementarea fondurilor RUE, am trecut prin etape mai complexe pentru a crea capacitatea administrativă și am sfârșit sau am ajuns la sprijinirea beneficiarilor și a reducerii poverei administrative. Cam așa s-au desfășurat lucrurile și încercăm să aplicăm ideile prezente în reglementare. Din ceea ce privește experiența noastră, în 2007 am pornit de la o situație oarecum dificilă, pentru că nu aveam angajați cu experiență, ritmul de schimbare al angajaților era foarte mare. nu existau cunoștințe legate de implementarea fondelor UE și acestea au fost provocările cu care ne-am confruntat pentru că și ne-am gândit că asistența tehnică ar putea ajuta la rezolvare. Am încercat să implementăm niște măsuri pe care le vedeți pe ecran, am creat un plan de dezvoltare a resurselor umane, cunoscut de Comisia Europeană. Am îmbunătățit structura instituțională, sistemul de orientări și instrumente de management și coordonarea sistemului. Și am creat o rețea complexă de puncte de informare pentru beneficiari și pentru societate și toate aceste măsuri și instrumente ne-au ajutat să gestionăm stabil politicile de coeziune și fondurile în mod corespunzător. Însă s-a dovedit că nu era suficient. Că dacă vrem să avem proiecte de calitate, Trebuie să mergem mai departe și să folosim asistența tehnică într-un mod mai complex. Am creat un set de măsuri suplimentare, fiecare dintre acestea putând fi subiectul unei prezentări separate, dacă doriți. Dar ideea este doar să le numim aici. Am sprijinit toate instituțiile cheie, pe care le considerăm a fi importante pentru politica de coeziune în Polonia, am crescut sprijinul pentru partenerii sociali, ONG-uri, am pregătit structuri de elaborare a proiectelor individuale și am acoperit un număr mare de proiecte cheie cu sprijinul oferit. Am început să sprijinim abordarea teritorială care este un domeniu important în politica de coeziune. Deci am creat o serie de granturi pentru proiecte pilot, cum ar fi unități de funcționale și așa mai departe. Am sprijinit și continuăm să oferim sprijin ITI și rețele tematice. Enea, de exemplu, care este omologul rețelei europene pentru mediu și rețele pentru parteneriatul public-privat sprijinită din asistența tehnică. Și în ceea ce privește experiența noastră și lecțiile pe care le-am învățat, asistența tehnică este privită ca un instrument care evoluează, ceea ce și bine, ca așa trebuie. Trebuie să sprijine funcțiile de bază necesare, dar nu de asta a fost creată. Ar trebui să, să mergem și mai departe. După părerea noastră, TEA trebuie să sprijine nu doar instituțiile, ci și beneficiarii, pentru că fără astfel de sprijin e imposibil să ai proiecte de calitate care să corespundă strategiilor. Și din punctul nostru de vedere, TA este un instrument adecvat pentru a testa soluții adecvate, proiecte pilot și mai târziu acestea ar putea fi adoptate în sistem. S-ar putea să ar trebui să fie foarte simplă și logică, asta încercăm să facem. Și de asemenea, pe lângă OP-urile naționale, pe, în afară de axele prioritate din programe, putem obține o putem avea aplica această abordare bazată pe rezultate. Avem indicatorii de rezultate, nouă la număr în programele noastre și credem că vor prezenta o imagine de ansamblu a realizărilor noastre la finele perioadei și OPTA poate să facă abordarea mai strategică, mai transparență și să aducă, să vină cu adevărată plus valoare lucru care este extrem de important până la urmă. Mulțumesc! Mulțumim! Foarte strictă respectarea timpului. Mulțumim! Dragi colegi, acum e momentul să trecem la întrebări și comentarii. Avem două persoane care și-au anunțat dorită de a interveni. Avem 30 de minute la dispoziție pentru asta nu mai mult. Domnul Nilsson are cuvântul. Vă rog. Eh, Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Asta demonstrează că această dezbatere chiar era necesară, poate că ar fi trebuit chiar să o avem mai de mult. Am spus de fiecare dată că trebuie să existe o asistență de specialitate pentru ca toate programele să poată fi implementate corect și eficient. Experiența mea se bazează pe ceea ce încercăm să obținem prin politica de coeziune în Suedia și mă bucur foarte mult că reprezentantul Curții de Conturi a spus că este evident că sprijinul trebuie să se concentreze pe, la nivelul regional și local, nu la nivelul național. În ultimii ani, în Suedia, de fiecare dată am constatat, și acum patru, acum cinci ani, că apar situații conflictuale între autoritățile naționale, care ă, trebuiau să preia finanțarea și regiunile care ă, aveau ă, necesități specifice pentru consultanță și asistență tehnică. Și eu cred că acest conflict între planul național și planul regional demonstra o manieră ineficientă de conlucrare. Pentru mine este important ca și Comisia Europeană uh, să acționeze ceva mai energic în relația cu statele membre. Cred că uh, statele membre uh, trebuie să răspundă cum doriți să implementați aceste programe? Cine să aibă competența? Eu cred că există din acest punct de vedere posibilitatea la nivelul Comisiei să se acționeze mai sever. În Suedia de Nord există multe IMM-uri, aproape 90% din întreprinderi uh, au doar uh, unul sau doi angajați. Aici există o mare nevoie de conlucrare, de mai bună coordonare. Și aici s-ar putea crea platforme pentru o colaborare mai intensă. Asta uh, poate să ducă la modele eficiente de uh, valorificare a consultanței și asistenței tehnice. Pentru că în felul acesta se pot uh, obține rezultate mult mai bune. Cred că așa ar trebui să se acționeze. Și mă bucur foarte mult că uh, uh, am discutat atât de mult despre acest tip de consiliere tehnică, mai ales în Suedia este foarte utilă. Uh, domnul Maletici. Mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc tuturor care uh, au participat la prezentările de astăzi. Aș dori să adresez uh, domnului uh, o întrebare, pentru că ați vorbit despre pregătire, despre implementare, despre uh, necesitatea la nivelul statelor membre de a obține asistență tehnică. Am vorbit despre capacitățile administrative, despre achizițiile publice, dar uh, am adesea sentimentul că nu facem decât să încercăm să stingem câte un mic incendiu și uh, că aceleași uh, tipuri de probleme reapar ne uh, temem să ne uh, angajăm, ne temem uh, de um, o descentralizare. Iar în ce privește administrarea fondurilor, poate că ar trebui să schimbăm puțin modul de operare, să acționăm mai sistematic și să vedem cum putem îmbunătăți mediul de afaceri per total, pentru că există dificultăți de absorpție a banilor, dificultăți de, în domeniul investițiilor și să reușim să susținem reforma administrației publice um, pentru a deveni mai eficientă. Poate că și aici e nevoie de o asistență tehnică pentru acest întreg proces și aici și Banca Mondială are un rol. Și am o întrebare și pentru dumneavoastră. Am sentimentul că în statele membre există autorități diferite care uh, tratează problematica în mod diferit. În Croația, uh, Ministerul Finanțelor are responsabilități uh, în conlucrarea cu Banca Mondială pentru asistența care urmează să fie acordată. Pe de altă parte, Ministerul pentru dezvoltare regională um, are competențe în ce privește absorpția fondurilor. Deci, într-un fel, pierdem timp prin aceste uh, două structuri diferite care nu se coordonează suficient. Poate că putem îmbunătăți lucrurile pentru a rezolva acest mod de funcționare. În acest caz din Polonia care ne-a fost prezentat, modul în care puteți acorda asistență tehnică, în ce privește asistența tehnică pentru proiectele pilot? Cum funcționează ea? Pentru că de ce considerați că asistența tehnică este necesară pentru proiectele pilot și nu pentru alte tipuri de proiecte, mari scheme în domeniul inovațiilor sau, mă rog, alte tipuri de proiecte? Și ați spus că există o susținere pentru instituțiile esențiale din sectoarele cruciale pentru politica de coeziune. Aici este vorba și de salarizarea uh, persoanelor sau uh, e vorba de o asistență tehnică pentru ca um, să se îmbunătățească um, sistemul de achiziții publice sau alte activități? Ačiū pirmininkė. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru organizarea acestui seminar foarte important. Prezentările au fost foarte interesante și foarte utile. Diferitele țări, sigur că se confruntă cu situații diferite. Unele sisteme sunt uh, mai descentralizate în țări mari, cum uh, e Germania sau cum este Franța. Există o descentralizare, dar în statele baltice, inclusiv în Lituania, există sisteme uh, mai centralizate care funcționează. Și nu există o politică europeană regională. Tocmai de aceea noi ne confruntăm cu o situație în care resursele umane disponibile pe plan local um, scad uh, ca uh, număr de la un an la altul. Și în ce privește alocarea uh, de fonduri regionale în Europa, apar probleme. Cred că am putea încerca să creăm un model european care să fie sugestiv pentru oameni. Din acest punct de vedere vă întreb care este experiența dumneavoastră. Unde ați constatat că există uh, rezultate mai bune? În țările în care există o mai mare descentralizare sau în statele în care sistemele sunt mai centralizate, pentru că în sistemele descentralizate există mai multă democrație, există uh, discuții mai uh, aprofundate. Dar eu cred că toate statele, indiferent de componența lor regională, nu ar trebui să se axeze uh, pe o singură uh, structură pentru care se optează. Trebuie să existe uh, bună guvernanță și voința de a acționa astfel încât rezultatele să fie cele mai bune. Ar fi realistă o asemenea abordare? În ce privește autoritățile locale, există uh, anumite uh, companii care uh, nu pot să beneficieze de uh, asistența europeană. Uh, asta este inadmisibil, trebuie să existe mecanisme care să permită, bazându-ne pe anumite limite, pe anumite cote, ca toți să beneficieze de asistența instituțiilor europene acest lucru, din păcate, nu este posibil. Există uh, prea uh, multe bariere în ce privește lipsa de cunoștință, lipsa de experiență. Deci, să nu vorbim strict de asistența uh, tehnică concretă, ci și de uh, un tip de consultanță. Pentru că o serie întreagă de proiecte uh, binevenite au fost deja implementate ca, care au dus la reușite. Polonia, din acest punct de vedere, a beneficiat de uh, proiecte și poate fi un bun exemplu pentru alții. Mulțumesc. Ultima întrebare. Mulțumesc. Da, este un seminar foarte interesant pentru că uh, se referă la uh, ceva care pare a fi foarte clar și în legătură cu care uh, toți uh, se pare că avem cunoștință. Dar uh, eu uh, am putut constata că diversele instituții pot avea abordări diferite și analizele sunt uh, pentru perioade diferite și poate că ar fi bine să încercăm să ne concentrăm pe perioada următoare. Iar pentru a reacționa la observația Ivanei în legătură cu schimbările în, în administrație, da, au existat uh, experiențe privind reforme structurale care uh, uh, s-au bazat pe voință în acest sens. Iată că și acum, la nivelul Comisiei, există o reformă în legătură cu modul în care fondurile structurale pot fi utilizate. În ce privește experiența diferitelor instituții și diferitelor țări? Care trebuie să fie rolul real al asistenței tehnice? Uh, este sistemul de uh, asistență pentru fiecare stat, pentru decidenți sau o asistență legată de modul în care să uh, faci o selecție, cum să pregătești un proiect sau sistemul de asistență elaborat de către cineva care are responsabilități în legătură cu modul în care sunt cheltuiți banii în cazul nostru, Comisia. Mă întreb dacă Jaspers este inclus. Rezultatele consultației, consultanței prin Jaspers ar trebui să fie acceptate. Nu ar trebui să existe o concurență din acest punct de vedere. Deci, asistența tehnică nu trebuie doar să susțină consultanța externă, ci și Uh, să uh, deschidă o cale uh, rapidă de acțiune. Pentru că în ce privește asistența externă, orice companie privată poate să acorde asemenea asistență, dar dacă cineva care are responsabilități în cheltuirea banilor, are și responsabilități în legătură cu asistența tehnică și cu rezultate. Cum se întâmplă, de pildă, în relația cu guvernul polonez. Deci, având în vedere experiența de până acum, care ar trebui să fie pe viitor uh, rolul asistenței tehnice, pentru că este vorba de mulți bani. Uneori, uh, acești bani nici nu sunt uh, cheltuiți în totalitate și după aceea la Strasburg sunt virați spre alte domenii. Cer scuze, este o întrebare complicată. Mulțumesc. Acestea ar fi întrebările din partea membrilor Comisiei Regii și rog pe invitații noștri să răspundă sau să comenteze. Poate că putem începe cu reprezentantul Comisiei Europene. E... Eh. Mulțumesc! În primul rând, au fost făcute câteva comentarii cu privire la sprijinul uh, regiunilor și al administrațiilor locale și faptul că asistența tehnică nu este suficient uh, folosită pentru aceasta. Sistemele administrative sunt diferite în cele 28 de state membre, deci nu există o abordare care să fie valabilă pentru toate și să și funcționeze. Pe parcursul negocierilor, principiul subsidiarității este cel pe baza căruia se decide alocarea fondurilor și a asistenței tehnice iar ceea ce am văzut în practică este că adesea asistența tehnică se concentrează pe organismele centrale la autoritățile de management și nu întotdeauna alocarea acesteia este aliniată la alocarea sarcinilor. Așadar, apar probleme atunci un, acolo unde programele operaționale și uh, autoritatea de management delegă multe sarcini către organismul intermediar și o mare parte a uh, sarcinilor rămâne însă centralizat la autoritatea de management. Asistența tehnică ar trebui să fie alocată și în funcție de responsabilitățile diverselor organisme. Acesta este un mesaj cheie pe care am încercat să îl transmitem în această perioadă de programare, cu siguranță ar putea să fie susținut mai puternic, însă acest lucru depinde de responsabilitatea și de puterea pe care Comisia o are în cadrul acestor negocieri. Mai multă atenție acesta a fost un subiect care a apărut în prezentările tuturor uh, oratorilor. Deci, o atenție mai mare acordată beneficiarilor. Criterii de selecție, un sistem mai flexibil, uh, totul state of the art, dar dacă beneficiarii nu sunt capabili să pregătească proiectele într-un mod corect și să le implementeze în mod corespunzător, atunci uh, nu obținem nimic. Așadar, este foarte important să se acorde atenție mai multă și în următoarele perioade de programare consolidării capacităților de dezvoltare a proiectelor de partea beneficiarilor. S-a oferit un exemplu uh, referitor la faptul că multe state membre se preocupă de acest lucru. În ceea ce privește centralizat, sisteme centralizate versus decentralizate, nu putem să spunem că un sistem este mai bun ca altul, totul devine de structura de guvernare din fiecare țară, însă pentru noi este foarte important ca asistența tehnică să fie alocată conform cu sistemelor de, guverna- conform sistemelor de guvernanță în vigoare. În statele membre care au aderat de curând, s au observat că există anumite probleme și noi, Comisia Europeană, ar trebui să fim atenți că Câteodată, statele membre se gândesc că este mai bine să creeze mai multe straturi, mai multe uh, structuri, mai multe criterii, care la un moment dat ajung să paralizeze sistemul. Deci aceasta nu este calea cea mai eficientă de a obține rezultate de pe urma implementării proiectelor. Așadar, trebuie să se înceapă cu o implementare și cu structuri de implementare simple, eficiente și apoi, în următoarea perioadă de programare, să fie delegate mai multe sarcini și să fie implicate mai multe instituții și organisme. Important este ca banii să fie absorbiți într-un mod eficient și pentru aceasta este nevoie să înceapă cu niște structuri simple sumele care sunt disponibile pentru asistența tehnică în statele membre este, sunt foarte mari. Sunt uriașe. De multe ori sunt privite ca o sumă forfetară, bani suplimentari pe care pot să-i folosească statele membre. Însă nu vorbim despre sume mici, ci de sume uriașe și ar putea să fie folosite într-o manieră mai eficientă, mai bună decât se procedează în acest uh, moment. Iar Comisia Europeană dorește să sublinieze acest lucru, se dorește o investiție și o utilizare a asistenței tehnice mai eficientă. Mulțumesc! Thank you, thank you very much. Președinte, mulțumesc! Domnilor și domnilor, cine dorește să mai intervină, vă rog, doamnă. Cu privire la cele două puncte la care s-a referit colegul nostru din Croația, pentru că eu am lucrat și în Croația, de aceea cunosc foarte bine situația de acolo și problemele de coordonare între diversele instituții. Modul în care lucrăm. În primul rând, încercăm să avem acest Memorandum of Understanding sau să includem uh, toate activitățile noastre într-o manieră transparentă în uh, parteneriatele strategice cu țările respective. Ceea ce înseamnă că um, dacă apar anumite probleme în anumite țări cu silozurile, se colaborează cu uh, ministerele de resort și, de asemenea, ne referim și uh, la sursă, pentru că în acest memorandum de înțelegere se explică foarte clar care sunt uh, strategiile noastre și, în felul acesta, se evită problemele care ar putea apărea. De asemenea, este foarte important ca toate instrumentele pe care le avem la dispoziție să fie armonizate. Noi accesăm anumite sume de bani și trebuie să ne gândim și la cele care sunt disponibile prin intermediul uh, autorităților de management, dar este foarte important să existe această armonizare. Avem un memorandum de înțelegere cu România, dar și cu Bulgaria și cu alte țări, în care se specifică că sinergiile și complementaritățile sunt foarte importante și ele sunt revizuite în mod periodic, se cooperează cu uh, Ministerul de Resort, cu miniștrii, cu autoritatea de management și transparența este foarte importantă. De asemenea, foarte importante sunt modul în care sunt utilizate fondurile pentru asistența tehnică, pentru dezvoltarea de capacități și consolidarea instituțiilor. S-a menționat, s-au menționat achizițiile publice în cazul României, dar există și alte sectoare unde intervenim, referitoare la administrația publică, de exemplu, și sectorul public în general. Noi am considerat, de pe urma analizei, că există anumite sectoare cheie unde trebuie să intervenim. Dar aceste lucruri trebuie abordate la modul general, nu numai în contextul asistenței tehnice. Există proiecte pe termen lung care trebuie continuate și care trebuie îmbrățișate de statele membre în cadrul uh, strategiilor lor de țară. Sigur că cooperăm cu Comisia și cu alte instituții, dezvoltăm strategii și sperăm că vor fi tot mai multe țări care se vor folosi de această asistență tehnică pentru a învăța cum se pot aborda provocările care mai există în acest sector. Președinta, mulțumesc! Domnul Aulac, voi răspunde la două dintre întrebări care mi-au fost adresate direct. de deci ce avem uh, proiecte pilot în acest domeniu al asistenței tehnice E noi credem că pot apărea anumite riscuri. Câteodată se doresc schimbări în sistem, dar rezultatele nu sunt directe. Este o schimbare de perspectivă. De exemplu, se dorește sprijinirea guvernelor locale pentru a crea anumite strategii. Noi creăm niște programe mari și încercăm, testăm anumite soluții și încercăm să le alegem, să le identificăm pe cele care sunt cele mai bune. Deci apare o fază de testare înainte să selectăm soluția potrivită. Ați întrebat de instituții și de salarii. Într-adevăr, um, există și această problemă, dar cea mai importantă este coordonarea. Există anumite platforme, există um, platforme unde administratorii, cooperează cu uh, guvernele locale, cu ONG-urile și cu alte instituții. Finanțăm uh, totul și încercăm să facem sistemul să funcționeze. De exemplu, finanțăm 10 posturi undeva, dar cea mai mare parte a proiectului se referă la sprijinirea coordonării și cooperării. De exemplu, un alt proiect uh, un, la Institutul de Statistică unde uh, discutăm despre dezagregarea indicatorilor și uh, instituirea lor și la niveluri inferioare pentru a putea vedea ce se întâmplă acolo, pentru ca totul să devină mai transparent. Deci, este un exemplu concret. Și sunt într-adevăr întru totul de acord că asistența tehnică ar trebui să sprijine și uh, sectoare mai elaborate, precum cooperarea, networking-ul, lucruri despre care am discutat și nu cred că este nevoie de uh, modificări mai ample, pentru că regulamentul ne obligă să facem acest lucru. Nu este nevoie să venim cu alte modificări legislative, voiam să spun. Thank you very much. Președinta, mulțumesc. Alte comentarii, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca și reprezentant al Curții Europene de Conturi, aș dori să nu aș dori să mă refer la reformele în domeniul guvernanței, însă noi considerăm că asistența tehnică ar trebui folosită pentru uh, consolidarea capacităților administrative atât la nivel central cât și la nivel local pentru folosirea viitoare a fondurilor uh, europene. Aceasta este îngrijorarea noastră principală. Așadar, eu nu mă voi referi la alte aspecte. Așa cum a spus însă doamna Malatici, observăm multe lucruri de genul discrepanțelor între capacitățile care există la nivel central și la nivel local și cei care răspund de îndeplinirea sarcinilor, respectiv miniștrii de resort. Deci există aici spațiu de manevră, de îmbunătățire, îmbunătățire a relațiilor, a capacităților, fie că este vorba despre Ministerul pentru Transporturi sau cel pentru politică energetică, sănătate, nu are importanță, de multe ori există fricțiuni și există o cooperare care nu este foarte bună. Un alt punct a fost menționat de domnul Nielsen și sunt de acord cu dânsul. Aici avem de-a face cu politică regională, ceea ce este un lucru bun. Politica regională merge către nivelul local și regional, dar aceste niveluri adesea nu sunt pregătite la fel de bine ca nivelul central pentru a implementa, pentru a stabili priorități și pentru a programa și evalua proiectele. Așadar, sunt de acord cu dumneavoastră și cu evaluarea dumneavoastră. Într-adevăr, asistența tehnică viitoare ar trebui să se refere mai puternic la nivelul local și regional. Sunt de acord cu dumneavoastră și în ceea ce privește uh, aprecierile cu privire la audit. Ați vorbit despre acele platforme pentru IMM-uri și companii, mai ales în zonele care nu sunt atât de populate. Sunt de acord și cu această evaluare a dumneavoastră. Aici există loc pentru a se acționa din punctul de vedere al uh, utilizării asistenței tehnice. Mai mulți uh, vorbitori s-au referit la faptul că nu există o abordare valabilă pentru toți. Da, dar există anumite reguli sau, cum să spun, anumite practici inteligente în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene. Și aici putem vorbi despre o soluție care este valabilă pentru toți. Avem un exemplu concret pe care uh, din domeniul uh, energiei regenerabile și a unui audit desfășurat în acest domeniu, era vorba despre facilități pentru uh, energie regenerabilă și nu este prea inteligent, dacă să spunem într-un stat mai mare, există un program operațional central care se ocupă de achiziții și de programare, implementare pentru energiile regenerabile, pentru că, sigur, se descurcă foarte bine. Asta rezultă ca urmare a auditului, dar dacă este să mergem cele 16 voivodshifts, adică regiuni, se constată că la nivel local trebuie repetată aceeași sarcină și poate primarul respectiv face asta pentru prima dată și singură în viața sa și trebuie să stabilească, să dezvolte o unitate de fotovoltaică sau pentru biomasă, pentru care nu este pregătit. De la nivel central, ei cunosc foarte bine totul, cunosc achizițiile, cunosc uh, regulile privind ajutorul de stat, pot face totul foarte ușor. Pe când primarul, la nivel local, dacă are o echipă cu echipa sa, face tot ce poate, dar, în final, rezultatul este jalnic, pentru că nu este comparabil cu ceea ce se face de la nivel central. Aceasta este o glumă care apare adesea în practică, pentru că sunt lucruri care pot fi făcute mult mai bine de la nivel central sau trebuie să se asigure că colegii de la nivel local și regional sunt pregătiți în aceeași măsură ca și cei de la centru pentru a implementa astfel de proiecte. Acesta este doar un exemplu. V-aș putea da multe altele. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dacă nu mai dorește să intervină nimeni, atunci mulțumesc tuturor vorbitorilor, vă mulțumesc pentru prezentări și pentru discuțiile pe care le-am purtat și așa cum a spus domnul Albrecht, credem că este ceva foarte simplu și că va dura la infinit, dar lucrurile nu se întâmplă așa în realitate. Este o întrebare. Este simplu și va ține la infinit? Vă mulțumesc așadar uh, pentru prezentări și continuăm acum cu agenda noastră. Mă bucur să observ că ni s-a alăturat și doamna D'Amato, pentru că punctul următor de pe ordinea de zi va fi prezentarea proiectului de aviz din partea raportoarei noastre, doamna D'Amato. Pregătim un aviz privind uh, conectivitatea, promovarea conectivității la internet în comunitățile locale. Propun ca termenul pentru depunerea amendamentelor să fie la prânz pe 13 februarie. Doamne D'Amato, aveți cuvântul. Grazie, Presidente. Oggi discutiamo di una... Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbim despre o propunere de proiect legislativ care vizează propunerea Wi-Fi. Wi-Fi. Posibilitatea de formare și de oferirea unei forme de acces la internet gratuită în spațiile publice. În propunere se definește o propunere europeană a conectivității internet pentru cetățeni și companii pe piața unică digitală, o intervenție de revizuire în cadrul normativ european al comunicațiilor electronice. Pe ansamblu, Comisia vrea să doteze până în 2020 fiecare țară, fiecare oraș cu acces gratuit la internet fără fir în punctele de întâlnire publică pe teritoriu, așa cum președintele Juncker a spus în discursul privind starea Uniunii în 2016. Autoritățile locale pot cere finanțare printr-o procedură rapidă, nebirocratică. În total există 120 de milioane euro pentru perioada 2017-2019. Pe baza estimărilor acestei comisii, 7-8.000 de comunități locale ar trebui să beneficieze. Propunerea este îmbunătățibilă și din punct de vedere al pachetului financiar, 120 de milioane, se pare chiar puțin, fie și la nivel de implementare. Amendamentele merg deci în această direcție. În 2015, 71% din familiile europene, din care doar 28% din cele din zonele rurale, aveau acces la o legătură fixă și la internet rapid. În ceea ce se privește acoperirea 4G, media europeană era de 86%, dar doar 36% în zonele rurale, ceea ce înseamnă că infrastructura actuală nu este adaptată cerințelor de rapiditate, calitate și fiabilitate pentru piața unică digitală. E deci necesar să se definească o un standard european comun care să permită identificarea regiunilor cu nevoi mai mari și să definească posibilul efect multiplicator precum și să folosească fondul de dezvoltare regională și finanțările din obiectivul tematic 2 pentru toate acestea. Suntem de acord cu întreaga procedură, să fie flexibilă și rapidă, dar să nu uităm echilibrul între simplificare și control și mai ales nevoia de a efectua o verificare adecvată a eficacității serviciilor prestate în întreg ciclul de viață al proiectelor. Importantă este și informația care trebuie promovată în Broadband Competence Offices, adică birouri la nivelul operatorilor locali care pot implica IMM-urile și capacitatea lor de a presta servicii Wi-Fi. Asta favorează inovația și crearea de locuri de muncă în comunitățile locale. Un ultim element pe care aș vrea să vi-l aduc în atenție e poate cel mai relevant obiectivul conform căruia Comisia, sublinind că asistența financiară trebuie să vizeze o distribuție geografică echilibrată, introduce criteriul selectării proiectelor pe principiul first come, first serve, adică cine ajunge primul găsește un loc mai bun. De aceea cer ajutorul colegilor și noi, din Comisia de Dezvoltare Regională, trebuie să transmitem un semnal clar în acest sens, pentru că există un mare dezechilibru în ceea ce privește conectivitatea între diversele regiuni și arii din Europa și trebuie să promovăm principiul coeziunii economice, sociale și teritoriale așa cum sunt ele consfințite în tratate. Aceste principii ne orientează și la promovarea de inițiative care vizează conectivitatea în comunitățile locale. Principiul cronologic, first come, first serve, nu ar face decât să consolideze dezechilibrul geografic și în cadrul statelor membre. Administrațiile cu capacități mai mari de a câștiga proiectele le-ar câștiga și nu s-ar realiza obiectivul inițial vizat de propunere. În încheiere, aștept sugestiile dumneavoastră pentru a ne asigura că facem o treabă bună. Mulțumesc. Raportorul din umbră. Doamna Novaco, numele domnului Ruiz, nu? Da, vorbesc în numele domnului Ruiz, raportor din umbră, <laughs> care n-a reușit să ajungă astăzi aici. Întâi de toate vreau să, să mulțumesc raportoarei pentru ce a făcut. Vă mulțumim pentru eforturi și am câteva idei. În ceea ce privește o mai bună conectivitate a regiunilor și municipalităților europene, există trei, mai multe aspecte pe care trebuie să le avem în vedere. Pentru companiile locale, nu există investitor care să nu dorească o bună conectivitate la internet înainte să își înceapă investițiile. Deci, Îmbunătățirea conectivității la internet este un factor cheie pentru toți întreprinzătorii și companiile nou înființate. În al doilea rând, o mai bună conectivitate la internet înseamnă mai bune servicii electronice din partea autorităților și municipalităților, ceea ce înseamnă că pot folosi mai bine alte resurse și pot reinvesti. Înseamnă simplificare, mai ușor pentru cetățeni și companii. Și nu în ultimul rând, sunt sigur că toată lumea știe că un mai bun internet înseamnă sprijin pentru turism în toate municipalitățile și regiunile din Europa. Și e nevoie de mai mult. În ceea ce privește raportul, în regie accentul se va pune pe secțiunea 4 a regulamentului 283 și vom crea o nouă secțiune numită Conectivitate wireless în comunitățile locale. Principalul obiectiv este să se certifice că principiile de coeziune din tratat sunt respectate de regulament. Adică pentru a promova dezvoltarea armonioasă, Uniunea trebuie să creeze și implementeze acțiuni care să ducă la consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale. Fără să intrăm în detalii, trebuie să înțelegem că lumea evoluează repede și internetul la fel și nu mă pot gândi la nicio localitate din Europa care să nu aibă o conexiune bună la internet. Este esențial pentru educație, pentru uh, locuri de muncă și așa mai departe. Am constatat că E o preocupare a raportorii noastre și știu că ITRE prevede niște amendamente pentru a consolida un principiu deja care se regăsește în textele inițiale și asta trebuie să fie accentuat, clarificat și repetat înainte să fie avut în vedere. Există mai multe principii în document. Unul care este multilingvismul. Cred că în amendamentul 12 se propune limba engleză, dar avem timp să discutăm despre asta în detaliu și cu comisia. A doua prioritate cheie din document este monitorizarea. Simplificarea și monitorizarea implementării proiectului trebuie să aibă Uh, trebuie să fie două fețe ale medaliei. Adică sunt într totul de acord cu procedurile simplificate propuse de comisie, dar trebuie să cunoaștem și importanța monitorizării, aplicarea corectă a banilor contribuabililor. Nu mă surprinde că simplificarea este parte și mă bucur să văd uh, cum putem simplifica și utiliza mai bine regulamentul și principiul pe care lucru, principiile pe care se lucrează. În ceea ce privește procedura simplificată, echilibru geografic și așa mai departe, utilizarea tehnologiilor pentru punctele de acces, acces liber pentru cetățeni și suplimentarea altor servicii publice, utilizarea de granturi pentru excluderea instrumentelor financiare, suntem într totul de acord cu acestea și amendamentele noastre vor viza să clarifice propunerile din reglementare. Ca și Comisia, sperăm că acest regulament va fi implementat cât mai repede posibil și cred că termenul de 24 aprilie pentru principalul raport ITRE va fi aprobat și trebuie să fie respectat, astfel încât să fim gata de lansare înainte de vară pentru municipalități, servicii publice și sperăm că autoritățile locale vor uh, acționa cât mai repede pentru în avantajul întregii Uniuni. Mulțumesc, domnul Papadakis, ca raportor din umbră are cuvântul. Cu câteva zile în urmă, Eurostat a publicat ultimele date statistice în ce privește accesul la internet pentru gospodăriile private. Iar această statistică demonstrează că 4 5 din Uniunea Europeană um, utilizează internetul, dar există diferențe mari între statele membre în ce privește accesul la internet în gospodăriile private, pentru că există și 13% din cetățeni care nu au folosit până acum niciodată internetul. Regiunile europene, din acest punct de vedere, sunt foarte diferite, iar în ce privește frecvența cu care individul accesează internetul și care este oferta publică uh, uh, pe uh, internet administrației publice este de asemenea o chestiune importantă, iar cei care nu au acces la internet riscă să fie izolați în această eră digitală. Trebuie să ne străduim ca această Uh, acest clivaj digital să dispară între regiunile europene. Trebuie să avem o strategie comună pentru ca și zonele rurale să fie uh, mai uh, bine legate de internet, să existe ofertă Wi-Fi inclusiv pentru zonele rurale și pentru regiunile ultraperiferice. Trebuie să avem o uh, politică care să uh, se bazeze pe măsuri concrete. Iar în ce privește asistența uh, financiară, trebuie să fie de asemenea echilibrată din punct de vedere geografic, ca să uh, putem contribui la o coeziune economică, socială și teritorială în Uniunea Europeană. Trebuie să ținem seama de specificul uh, regiunilor uh, europene, pentru că altfel politica de coeziune nu are niciun rost. Iar în ce privește investiția în infrastructură pentru accesul la internet, eh, constatăm că există o lipsă de transparență, că există întârzieri în plăți, că există diferențe între modalitățile de achiziții publice între statele membre, iar dacă nu îndeplinim niște condiții esențiale, această inițiativă în domeniul Wi-Fi pe plan european nu va putea să se uh, transpună în practică. Este necesară crearea unei platforme pentru zona euro și uh, acest obiectiv uh, trebuie să permită tuturor cetățenilor să aibă un schimb de bune practici uh, prin intermediul internetului și o platformă de informare pentru toți cetățenii prin intermediul internetului. Sper că vom avea o colaborare constructivă cu raportoarea și cu ceilalți raportori din umbră, pentru că obiectivul nostru ca membrii ai Comisiei Regii trebuie să fie ca avantajele Uh, internetului să um, vină în uh, folosul tuturor comunităților din Europa și accesul uh, inclusiv a regiunilor marginale la internet trebuie să fie facilitat. Este important pentru ca aceste regiuni să nu fie izolate. Mulțumesc, domnul Iacovcici doamna uh, Martina Michels, domnul Rope este raportor din Umbra. Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, doresc să mulțumesc doamnei Damato pentru activitatea desfășurată și uh, sunt de acord cu afirmația că este important pentru cetățenii din zonele rurale să aibă acces la internet. Iar acest acces nu trebuie să se realizeze într-o manieră birocratică. Trebuie să ținem seama de faptul că furnizorii de internet în clipa de față uh, au pretenții financiare destul de mari trebuie să creăm condiții pentru ca aceste cheltuieli suplimentare trebuie să fie uh, proporționale cu posibilitățile de plată ale locuitorilor din zonele rurale. Și mai cred că lista uh, regiunilor în care trebuie să uh, sporim accesul la internet în clipa de față este limitat Comisia vorbește aici despre autoritățile locale, despre biblioteci. Da, eu cred însă că și alte instituții trebuie să fie avute în vedere. Domnul Mietenburg dorește să intervină. Mulțumesc, doamnă președintă. O intervenție foarte scurtă. În uh, numele domnului Iacovcici, raportor din umbră, uh, noi suntem uh, favorabili acestei propuneri de a avea investiții în domeniul sporirii accesului la internet și sigur că este nevoie de internet și în zonele rurale. Poate că putem găsi niște uh, stimulente pentru întreprinderi să investească până la urmă și în aceste, aceste regiuni. Da, sigur că trebuie uh, ca totul să se bazeze pe uh, o concurență echitabilă. Trebuie sigur să dispunem de banii necesari pentru uh, a crea condiții pentru uh, accesul la internet în variantă Wi-Fi. Dar uh, cum se desfășoară acest lucru? Uh, trebuie să uh, mai medităm asupra acestui aspect. Președinta, mulțumesc foarte mult din partea Comisiei Europene, Direcția Generală pentru Comunicare și Tehnologie Digitală. Mulțumesc, doamna președintă, pentru această dezbatere foarte interesantă. Noi salutăm uh, convergența între obiective și mijloacele de a uh, transpune în practică aceste obiective. Este nevoie de conectivitate uh, și um, trebuie ca toți cetățenii europeni să poată să aibă acces la Wi-Fi, inclusiv în comunitățile locale. Trebuie să acționăm cu abilitate și sigur că uh, vom putea conlucra cu Parlamentul pentru um, a elabora o schemă um, bazată pe uh, inovație, astfel încât uh, încă înainte de um, vacanța de vară să ajungem până la urmă la o înțelegere inclusiv cu Consiliul. Sigur că putem constata uh, prin amendamentele care deja au fost propuse uh, o îmbunătățire, efectul de multiplicare cu Fondul European Structural, sigur, este o chestiune pe care o salutăm și dorim să consolidăm uh, în felul acesta schema. Implicarea administrației locale, oficii cu competență în domeniul internetului de bandă largă. De asemenea, uh, este important uh, și uh, toți cei care sunt direct, direct interesați în promovarea universului digital pot fi cooptați. Trebuie să existe o convergență a viziunilor și salutăm aceste demersuri. Este o chestiune care, din punctul nostru de vedere, este importantă. Întâmpinăm unele dificultăți uh, în legătură uh, cu anumite principii care uh, pot fi contrabalansate de distribuția geografică a ofertelor, iar facilitatea Connecting Europe ar trebui să să uh, se bazeze pe un instrument care nu operează așa cum operează fondurile structurale. Este un principal un instrument de politică de coeziune care uh, trebuie să promoveze proiectele uh, de înaltă calitate. Noi am propus să uh, nu existe un precedent care să schimbe natura uh, facilității Connecting Europe. Spunând acest uh, lucru, vreau să vă asigur că vom ține seama de necesitatea de a garanta o distribuție bazată pe echitate a voucherelor. Uh, pentru că uh, și în programul de lucru al facilității de conectare a Europei uh, încercăm să avem o echilibrare a numărului minim și numărului maxim de vouchere pe care statele membre le pot distribui și pentru municipalități. Și ca atare, cred că fără să impunem niște reguli stricte în legislație, uh, vom putea să uh, creăm capacitatea pentru acest program de lucru, să organizăm distribuirea voucherelor astfel încât să acopere toate teritoriile din Uniune. În acest sens vreau să subliniez că partajăm dorința dumneavoastră ca multilingvismul să fie un element care să permită tuturor municipalităților să aibă acces la această finanțare. Vom simplifica și uh, procedurile astfel încât comunitățile cu capacități administrative scăzute, micile municipalități, să poată să acționeze pe picior de egalitate cu uh, municipalitățile mai mari care vor accesa aceste fonduri. Deci, uh, creionarea întregii scheme uh, va trebui să se bazeze pe acest principiu de echitate va fi un fel de uh, proiect pilot pentru noi, iar distribuirea fondului uh, vă va fi prezentată și dumneavoastră. M-aș opri aici. Poate doar o chestiune mai merită să fie discutată, care a fost menționată de către una din raportoarele din umbră. Uh, Costurile operative eh, pentru conectare ar trebui de asemenea să fie cuprinse în această schemă, pentru că spuneam că avem eh, doar fonduri eh, pentru costurile de echipament și de instalare. După aceea, costurile accesului la internet Uh, vor trebui să fie discutate uh, în dialogul cu municipalitățile pentru ca uh, și beneficiarii să poată avea un cuvânt de spus. Mulțumesc, doamna Damato, doriți să trageți concluziile? Foarte pe scurt, mulțumesc tuturor pentru aceste contribuții și bineînțeles că vom avea prima ședință a raportorilor din umbră pentru a putea uh, să convenim asupra modului de acțiune. Mulțumesc că uh, în cazul acesta vom continua cu proiectul de aviz pregătit de domnul Liuer, care este raportorul nostru pentru acest aviz Comisia ITRE este comisia competentă uh, fond uh, în legătură cu Societatea Europeană a Gigabiților și tehnologia 5G. Acest uh, raport este legat de alte dosare legislative legate de comunicarea electronică, și organismul uh, autorităților de reglementare europeană pentru promovarea interconectivității în comunitățile locale. Deci avem acest proiect de aviz. Dați-mi voie să vă uh, propun ca termen limită pentru înaintarea amendamentelor să fie vineri 10 februarie uh, timpul este foarte scurt, dar vă dau cuvântul dumneavoastră, domnule Liuer. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Vorbim aici despre o investiție importantă, dacă se va respecta ținta stabilită de comisie în septembrie anul trecut. Este vorba aici despre introducerea tehnologiei 5G anul viitor, iar această, aceasta va urma să acopere toate zonele urbane iar viteza de descărcare va fi una corespunzătoare pentru toate gospodăriile. Bun, se pune întrebarea ce este această tehnologie 5G. Voi încerca să nu uh, intrăm în detalii care sunt prea dificile, dar să discutăm numai despre uh, abilități, localizare, platforme, pentru că nu am ști despre ce este vorba. Așadar, conform uh, estimărilor comisiei, ceea ce se așteaptă este o investiție care se depășească cu încă 150 de miliarde ceea ce s-a investit până acum și cred că uh, au fost uh, aduse contribuții importante la acest raport, dar regii ar trebui să vină cu o contribuție mai importantă. Suma de 21,4 miliarde se va duce către uh, cheltuielile pentru uh, tehnologia comunicării și informații. Acesta este un instrument care poate să fie folosit, la fel și facilitatea Connecting Europe și fondul pentru uh, investiții, precum și uh, bani din partea unor bănci de investiții. Trebuie să ne gândim uh, la investiții pentru că mai avem mult de recuperat. În 2015, peste 75% din uh, populația Statelor Unite avea acces la tehnologia 4G. Vorbim de Statele Unite. Aceasta nu este o societate compactă, ci aici vorbim despre o răspândire geografică foarte mare. Uh, cu toate acestea, acoperirea 4G în Uniunea Europeană era doar de 28%. În America de Nord vorbim despre 5 milioane de uh, persoane care beneficiază de tehnologia 5G anul acesta. Așadar, în prezent aș dori să vă spun de ce sunt necesare îmbunătățirile la banda largă și de ce vom putea obține rezultate numai dacă investitorii și uh, un cadru, dacă vor exista investitori și dacă va exista de asemenea un cadru uh, potrivit și de asemenea flexibilitate cercetarea din partea industriei ne arată că cheltuielile de capital sunt foarte importante, mai ales în contextul competiției, pentru că în felul acesta se ajunge la scăderea prețului per unitate pentru consumatori. Această scădere a prețului este foarte importantă. Investițiile de capital au dus la aceasta în Regatul Unit, iar cifrele sunt și mai mari pentru Franța și Germania. Trebuie așadar să ne asigurăm că continentul european rămâne un loc uh, atractiv pentru companiile telecom, pentru că acestea să-și desfășoare activitatea aici. Trebuie așadar să fie stimulate să investească. Provocarea este cu atât mai mare cu cât uh, veniturile în această industrie au uh, fost oscilante, iar companiile nu vor să investească atunci când situația nu este sigură. Trebuie să reținem acest lucru atunci când dorim să protejăm numai poziții sigure Uh, și să nu ne asumăm niciun fel de riscuri. Este important să ținem cont de propunerea Comisiei, dar de asemenea să ne gândim la riscurile asociate și la asumarea responsabilității din partea tuturor părților interesate. Companiile au nevoie de mai multă certitudine în acest domeniu și să fie reasigurate că procesul de investire este uh, de investiții se desfășoară în mod corect. În ceea ce privește reformele la programele actuale, acestea sunt foarte importante. Nu trebuie să ajungem la și mai multe structuri, ci mai degrabă să extindem uh, domeniul de aplicare în Europa și să permitem autorităților de management să combine într-o mai mare măsură decât până acum investițiile din diversele fonduri uh, structurale aici la Regii ne concentrăm pe uh, fisurile investiționale, pe zonele care au rămas în urmă atunci când vine vorba despre investiții în domeniul telecom. În uh, zona în care am locuit în trecut uh, au existat probleme în acest domeniu, dar uh, compania de telecomunicații uh, britanică a crescut zona de acoperire. Acesta este un lucru spre care trebuie să tindem și sigur că este o realizare spre care să aspirăm. Trebuie așadar să fim conștienți de uh, ceea ce se întâmplă, de importanța tehnologiei 5G și de faptul că aceste uh, tehnologii trebuie să ajungă și în alte zone decât cele uh, bine populate. Uh, de asemenea, trebuie să ne gândim la uh, echilibrul între competitivitate, echilibru și stabilitate pentru a atinge obiectivele pe care ni le-am propus. De asemenea, este nevoie de competiție la care să participe uh, toate părțile implicate și, sigur, de consultare. Elementele noului cadru ar putea să mulțumească ambele părți implicate, consolidarea directivelor existente printr-un cod de comunicare mai bun, astfel încât să se ajungă la clarificări pentru uh, companii și de asemenea să stimuleze investițiile. Avem și niște motive de îngrijorare. Îngrijorare referitoare la uh, modul de reglementare de la nivel național, de elementele care sunt modificate, la poverile administrative care există apar o serie de bariere care nu apar numai în țările de origine. De asemenea, trăsătura subsidiarității este importantă. Trebuie subliniată în raport, ea este importantă pentru mine și pentru Comisie în aceeași măsură. <clears throat> trebuie să ne gândim că acesta este un program care trebuie să fie uh, gestionat și configurat foarte bine astfel încât să vină în uh, beneficiul cetățenilor regulamentele și reglementările trebuie adaptate la uh, specificațiile, specificațiile naționale. Trebuie găsit așadar cele mai bune soluții în domeniul reglementării acestui domeniu. În această activitate sunt implicate agenții uh, de resort, specialiști, care trebuie să găsească cele mai bune soluții pentru a intermedia, inclusiv în litigiile transfrontaliere. Vorbim despre o tehnologie emergentă. Au existat obiective și în alte domenii uh, în care se vorbea despre tehnologie și am învățat anumite lucruri. Ar fi bine să nu repetăm greșelile din trecut. Este un domeniu care trebuie susținut, trebuie oferită mai multă putere uh, autorităților la nivel local și, de asemenea, reglementat domeniul mai bine. Mulțumesc. Președinta, mulțumesc. Dau acum cuvântul raportorilor din umbră. În primul rând, uh, domnului Andor. Deli. Mulțumesc, doresc să-i mulțumesc raportorului pentru activitatea sa uh, în acest dosar. Cred că proiectul său de aviz este un bun punct de plecare. În calitate de comisie regii, cred că ar trebui să punem un accent mai mare pe coeziunea teritorială și socială decât pe aspectele de uh, tehnologie 5G. Și aș dori să spun că trebuie să abordăm din nou și dintr-o altă perspectivă această prăpastie digitală care există în zonele rurale, conform uh, rapoartelor Comisiei Europene, banda largă este disponibilă numai um, în 28% din uh, gospodările din zonele rurale, adică cu 50% mai puțin decât disponibilitatea generală. Digitalizarea ar putea așadar să reducă distanța geografică și, de asemenea, accesul cetățenilor noștri la servicii electronice. Al doilea element la care doresc să mă refer este cel uh, referitor la raportul financiar, care este disponibil și în care există obiective ambițioase stabilite de comisie. Această tehnologie urmează a fi dezvoltată. Ceea ce nu ar trebui să facem ar fi să alocăm banii spre zonele problematice. Este nevoie de documente specifice fiecarei țări și de planuri de investiții pentru a aborda diferitele zone problematice, pentru că există diferențe mari între diferitele state membre. Un al treilea element la care doresc să mă refer este accesul cetățenilor la conținutul digital în condiții egale. Acesta este un subiect care are legătură și cu geoblocking-ul. Sigur că există diferite domenii specifice de geoblocking, care se referă la proprietatea intelectuală și drepturile de autor și trebuie să ne gândim în continuare la faptul că nu ar trebui să existe restricții teritoriale nejustificate care să apară pe piața actuală a Uniunii Europene. În fine, cred că Cetățenii trebuie să conștientizeze acest fenomen și educația digitală a cetățenilor trebuie să continue. Cred că avem mult de recuperat în acest domeniu și de aceea trebuie să luptăm împotriva tuturor formelor de amenințări cibernetice și să răspândim cât mai multe cunoștințe cu privire la acestea. Toate aceste informații trebuie colectate și asta în paralel cu dezvoltarea noii tehnologii. Cam acestea ar fi elementele care sunt importante din perspectiva PPE-ului. Aștept cu nerăbdare să le prelucrăm împreună cu raportorul. Președinta, mulțumesc, domnule Doamnă Righez, mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, doresc să îi mulțumesc uh, raportorului pentru documentul său. Știm că acest subiect este foarte important, mai ales uh, în contextul uh, vitezei cu care sunt realizate conexiunile și de asemenea legătura cu celelalte sectoare, precum și caracterul transfrontalier. În realitate, apare și un dezavantaj, și anume că există o distribuție inegală între statele membre și între regiunile dintr-un stat membru. Experiențele cu noile tehnologii nu sunt aceleași și nu putem cu, să mergem cu toții înainte cu aceeași viteză. Sunt unii care rămân în urmă sau există zone care sunt mai îndepărtate, care nu sunt conectate atât de bine. Pentru noi toate acestea ar trebui să fie preocupări și în uh, acest aviz uh, scrie clar că suntem în urma Statelor Unite, chiar și în urma anumitor regiuni din Asia, în ciuda aplicării tehnologiei 5G. Comunitatea internetului trebuie să joace un rol important și în ceea ce privește coeziunea teritorială și în ceea ce privește egalitatea, crearea de locuri de muncă și influențarea nivelului de trai. Trebuie însă să ținem cont în permanență că tehnologia 5G ne pregătește pe toți pentru o lume în care tot ceea ce ne înconjoară va fi interconectat. Ceea ce înseamnă în același timp că vor apărea niște schimbări și vom fi confruntați cu anumite lucruri noi, de asemenea că va trebui să ne asumăm responsabilitatea pentru acestea. Au fost abordate și uh, alte aspecte care la care s-au referit și antevorbitorii mei. Dar vreau să repet și eu un lucru. Uh, banda largă nu este suficientă în uh, zonele îndepărtate, în anumite zone rurale și în ceea ce privește aceste zone trebuie să țină cont de specificitățile locale. Utilizarea infrastructurii locale uh, este foarte importantă, trebuie de asemenea atrași investitori care să investească în rețele 5G și trebuie puse la dispoziție servicii gratuite. Hai să ne gândim la programul G5 for Europe, 5G pentru Europa, un proiect care ar trebui să fie implementat uh, în prealabil și abia apoi să ne gândim la alte evoluții. Avem și parteneri strategici, cum ar fi uh, sectorul public și privat în ceea ce privește evoluția și implementarea proiectelor care se referă la interconectivitatea și trebuie să ne gândim și la legătura cu Horizon 2020. Un punct important este uh, perceperea drepturilor consumatorilor și de asemenea trebuie să ne gândim și la simplificare. Trebuie să ne asigurăm că rețeaua funcționează cu adevărat. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că toate procesele sunt transparente la toate nivelurile de aplicare a tehnologiei 5G. Uniunea Europeană trebuie să fie suficient de ambițioasă și să devină lider în acest domeniu și să facă acest lucru într-un mod inclusiv și responsabil. Vă mulțumesc! Președinta, mulțumesc foarte mult. Următorul raportor din umbră, doamna Newton, în... Ehm, mulțumesc, doamnă președinte. Am două comentarii de făcut. Sunt mulțumit de aviz și sunt mulțumit de accentul pus pe uh, programele actuale, în special Orizont 2020. Raportorul este de acord că succesul acestor programe trebuie să fie stimulat, lucru care se poate face prin creșterea bugetului. La pagina 4 constat că raportorul vorbește despre inițiativele din statele membre, dar cred că trebuie să avem o abordare europeană foarte puternică, pentru că trebuie să ne asigurăm că nu rămân dezvoltare între statele membre în ceea ce privește dezvoltarea 5G. Așa că eu am o abordare mai pozitivă față de 5 și despre acțiunile la nivel european. Mulțumesc, doamna Damato. Și în acest raport vorbim despre conectivitate, internet pentru creștere, competitivitate și coeziune. Avantajele care derivă dintr-o societate europeană, gigabyte-ului 5G, sunt enorme. Se promovează dezvoltare, tehnologie, cunoaștere, informare și transparență. Conexiunile mai rapide permit să se deschidă noi orizonturi și să se garanteze o structură eficientă pentru companii și cetățeni trafic inteligent, muncă la distanță, asistență medicală la distanță, educație, cercetare, cultură, inovare, sunt câteva dintre ocaziile la un clic distanță. Trebuie să creștem și să investim nu doar pentru o rețea 5G, ci și pentru una 4G în întreaga Europa, inclusiv în zonele rurale și izolate, pentru că Conectivitatea trebuie să acopere toate zonele, inclusiv cele care au rămas zone albe, adică irelevante pentru mari operatori de pe piață. IMM-urile locale pot face într-adevăr diferența aici. Pot conecta fiecare parte a țării la autostrada digitală. Acestea sunt obiective obligatorii și programe sigure pentru toate statele membre, pentru toate regiunile europene. Nu putem rămâne în urmă, nimeni nu trebuie să rămână în urmă. Uniunea de cetățeni se realizează și printr-o conexiune digitală în ritm cu prezentul și care vizează spre viitor. Mulțumesc! Domnul Laupe în numele unui raportor din umbră. Taip, labai ačiū pirmininkė. Dėkuoju pranešti. Da, mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumim, doamnei raportor. Vreau să prezint regretele colegei Ivana, care este raportor din umbră și care dorește să-și prezinte punctul de vedere accesul la internet în bandă largă poate contribui în mod semnificativ la progres, în special în regiuni mai îndepărtate de zonele centrale, lucru care poate crește și la coeziunea sociale, la posibilitatea învățării pe parcursul vieții și la progres al antreprenoriatului. De aceea, trebuie să fim atenți la serviciile publice. În acest context, accesul la internet trebuie să fie considerat a fi un drept. Când vorbim despre oportunități egale pentru femei și bărbați. Când o facem, ar trebui să subliniem importanța accesului la internet pentru realizarea acestui obiectiv. În ceea ce privește licențele de 25 de ani pentru utilizarea spectrului radio. Această propunere poate reprezenta concentrarea de servicii în mâinile marilor jucători și va contribui la reducerea concurenței în ceea ce privește conectivitatea 4G, ar trebui să ne întrebăm dacă suntem de acord cu stabilizarea locațiilor pe an. În Belgia există o piață monopolizată care nu poate garanta prețuri favorabile pentru consumatori. Belgia nu este singurul exemplu. Armonizarea și centralizarea pot fi văzute împreună doar în cazurile în care centralizarea este o metodă de realizare a obiectivelor și de aceea nu putem fi de acord cu abordarea dată de comisie. Știm că statele membre se opun centralizării, de aceea o abordare coordonată pentru gestionarea spectrului radio este un pas pozitiv. Mulțumim! Și acum Comisia Europeană are cuvântul. Aveți comentarii în ceea ce privește aceste rețele, conținutul și tehnologia. Vă rog. Au fost menționate multe lucruri, po poate că unele ne vor scăpa, însă dacă îmi permiteți, aș avea o serie de comentarii de ordin general și câteva concrete. Întâi de toate, salutăm observațiile făcute de raportor, care sprijină abordarea Comisiei și nivelul de ambiție pentru 2025. Într-adevăr, vorbim despre un set strategic de obiective pe care trebuie să-l abordăm pentru a putea să ajungem din urmă alte continente și să ne asigurăm că Europa va rămâne unul dintre cele mai înfloritoare continente în secolul 21. În acest sens, decalajul la nivel investițional va necesita investiții mai inteligente și sinergii între diversele fonduri. O serie dintre ele au fost menționate aici. SIF, SF, FC și fondurile pentru conectarea Europei în bandă largă. Toate aceste instrumente vizează cheltuirea mai inteligentă a banilor decât am făcut-o în trecut. Pentru a crește efectul de pârghie, credem că există un potențial destul de mare pentru a elimina neajunsurile identificate în strategie. În ceea ce privește comentariile mai concrete și criticile prezentate, Nu suntem de părere că propunerile făcute vor crește centralizarea sau birocrația, în sensul că am identificat o serie de puncte slabe în sistemul actual care trebuie să fie abordate pentru a trece mai departe. După cum știți, avem planuri naționale de dezvoltare în bandă largă și preluarea dimensiunii 5G în planurile respective este un aspect cheie pentru a ne asigura că fiecare stat membru face ce trebuie. Au fost uh, aduse critici cu privire la nivelul de birocrație, lipsa de independență a autorităților naționale și nu credem că sunt întemeiate în sensul că vom consolida uh, o serie de competențe la nivelul autorităților de reglementare naționale, fie ca persoane, autorități pers- individuale la nivel uh, național sau colectiv ca entitate. Și de aici propunerea noastră de a avea o uh, agenția ca fiind una, o agenție completă la nivel european. În ceea ce privește licențele, suntem de părere că asta va da naștere la certitudine pentru toți jucătorii și că vom avea un impact suficient pe piață, crescând obligațiile de utilizare a spectrului pentru a ne asigura că nu există, de exemplu, probleme cum ar fi un spectrul alocat. În momentul de față ne confruntăm cu astfel de dificultăți, se spune, dar tehnologiile 5G vor fi standardizate și limitele de spectru, intervalele de spectru alocate vor fi preluate foarte repede. În ceea ce privește actele de implementare, suntem siguri că va ajuta la stabilirea unui cadru comun pentru a asigura consecvențele la nivelul deciziilor luate individual de statele membre și asta va promova piața pe care dorim noi să o vedem formându-se din acele propuneri. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Domnul Leluar, comentarii. Mulțumim pentru toate aceste comentarii. Se vorbește în intervențiile colegilor despre importanța internetului și a conectivității în general și cred că în discuțiile și amendamentele noastre avem nevoie să evităm platitudinile, dacă nu vă supărați, cu privire la cum funcționează internetul. E vorba despre 5G, care este un element al internetului, un element al tehnologiei avansate în lumea internetului, în loc să spunem cât de important este internetul, pentru că știm asta cu toții. Apoi, Doamna Damato se referi la acoperire și la diferența dintre acoperirea 4G pentru toată lumea, care e mai realizabilă decât 5G și trebuie să vedem cum realizăm un echilibru în cadrul investițional pentru a influența aceste lucruri. Fără îndoială că vor exista abordări diferite, trebuie să avem în vedere că prețurile mari la licitații îi influențează pe cei care vor să îmbunătățească infrastructura. Însă am vrut să mulțumesc tuturor pentru comentarii așa de detaliate. Consilierii mei le-au notat cu grijă pe toate și aștept cu nerăbdare următoarele etape în discuții. Mulțumesc! Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi evaluarea punerii în aplicare a programului Orizont 2020 în vederea evaluării la jumătatea perioadei acestuia și propunerea privind cel de-al doilea program cadru. Se pregătește în Comisia pentru Cercetare și Energie un raport privind această implementare. Comisia Regii a hotărât să elaboreze un aviz Raportorul este domnul Val Mintenburg, care își va prezenta astăzi proiectul de aviz. Termenul pentru amendamente luni 13 februarie la prânz. Dăm cuvântul domnul Van Miltenburg. Mulțumesc, doamnă președinte. Este un aviz este vorba despre transpunerea în practică a programului Orizont 2020, aproape 80 de miliarde de euro. De fapt, este cel mai important program european de subvenționare a cercetării și inovației. Se face o evaluare și avizul meu se referă la ceea ce mai putem îmbunătăți în perioada rămasă, dar este vorba și despre ceea ce vom face după anul 2020. Punctul de plecare al acestui program este stimularea excelenței în domeniul cercetării și inovației. În avizul meu, eu mă opun criteriilor și cotelor care sunt axate strict pe o repartiție geografică. Dorim să stimulăm excelența în cercetare pentru a stimula competitivitatea noastră. Au existat multe sectoare industriale în trecut care au profitat de programul Orizont 2020. M-am întâlnit cu reprezentanții acestor sectoare, ne-am sfătuit ce putem îmbunătăți și nu e vorba doar de cei care sunt reprezentați la Bruxelles sau la mine în țările de jos. Am fost și în Bulgaria, unde de asemenea este derulat programul Orizont 2020 și fondurile structurale structurale europene și în domeniul investițiilor trebuie să poată fi folosite mai eficient în domeniul cercetării și inovației. Statele membre trebuie să aibă obligativitatea de a stabili criterii care să fie respectate, astfel încât efectul asupra cercetării să fie cât mai benefic. Cu alte cuvinte, este datoria statelor membre să stimuleze implementarea reformelor structurale, investiții eficiente și reforme, aceste deziderate merg mână în mână. Programul 2020 și uh, fondurile europene de investiții sunt foarte diferite în ce privește programele prioritare. Nu trebuie să contaminăm aceste programe, dar la nivelul implementării putem să creăm conectivități pentru a tinde spre efecte de sinergie. Și din acest punct de vedere are o responsabilitate și Comisia Europeană. Poate că ar trebui să înființăm o nouă rezervă uh, Uh, pentru că o parte din uh, fondurile de investiții ar trebui să fie liberate abia atunci când uh, țara respectivă demonstrează progrese în domeniul cercetării și inovațiilor. Multe țări nu au investit 3% din PIB în cercetare și dezvoltare. Dar dacă ne gândim la Statele Unite, China, Uh, ele chiar uh, uh, au un mare avans față de noi. Tocmai de aceea programul Orizont 2020 necesită o majorare a fondului de la 80 de miliarde la 100 de miliarde. Este nevoie și de peceta excelenței. Din acest punct de vedere voi face unele propuneri de îmbunătățire, pentru că este vorba despre o reformă uh, esențială. În final, doamnă președinte, un program cadru puternic este esențial pentru Uniunea Europeană. Trebuie să ne îngrijim ca tot ceea ce am dobândit ca know-how în domeniul excelenței să nu se piardă. Este nevoie de această excelență dacă dorim să rezolvăm problemele viitorului. Vă mulțumesc pentru atenție și mă bucur de pe acum că voi avea șansa să colaborez cu raportorii din umbră. Mulțumesc, îi dau cuvântul acum domnului Isber. Mulțumesc, doamnă președintă. Stimate colegi, stimați colegi, dați-mi voie să îi Uh, să-l felicit pe domnul Van Miltenburg în uh, rezultatul excelent în pregătirea acestui aviz uh, care își propune să evalueze modul în care programul Orizont 2020 a fost aplicat. Pentru că Europa în ultimii ani a fost perfect formând uh, în domeniul cercetării și inovației. După aceea am constatat că a apărut o stagnare și cred că ar trebui să continuăm uh, uh, acest program cu mai multă profunzime și programele Erasmus sau alte tipuri de program pot să vină în completarea acestui program. În comparație cu uh, fostul program uh, cadru pentru cercetare, noi am uh, sporit fondurile uh, pentru programul Orizont 2020 semnificativ, inclusiv mijloacele pentru inovație au fost majorate în cadrul politicii de coeziune, dar în clipa de față este foarte important să găsim efecte de sinergie optime între diversele tipuri de finanțare. Fiecare euro care este finanțat investit în acest fond să permită efecte de sinergie, astfel încât profitul să poată fi multiplicat. Sunt de acord cu un element cheie în acest aviz. Excelența și competitivitatea vor trebui să constituie și pe mai departe baza programului european pentru cercetare și inovație. Fondurile structurale și de investiții europene Trebuie să stimuleze dezvoltarea regională și coeziunea. Sunt obiective diferite, dar care se completează într-un fel. Și am constatat acest lucru și când am avut un schimb de vederi cu reprezentanți ai unor instituții de cercetare. S-a spus că Uniunea Europeană, în cadrul politicii de coeziune, ar trebui să uh, stimuleze cercetarea de bază, dar și cercetarea aplicată, pentru ca Fondul European de Cercetare să se poată dezvolta corespunzător. Aceste fonduri sprijină în clipa de față doar programe uh, care sunt uh, uh, la cel mai ridicat nivel de dezvoltare tehnologică. Deci trebuie să existe aici o repartizare eficientă a colaborării între diversele domenii. Aș dori să mai menționez două puncte în legătură cu cel de-al nouălea program de uh, cadru de cercetare. Știm că între statele membre există uh, încă diferențe în ce privește competențele în domeniul cercetării și eu cred că trebuie să găsim instrumente de stimulare a dezvoltării cercetare în diversele state membre. Este de asemenea nevoie ca anumite reguli să fie simplificate și îmbunătățite de pildă accesul la un tratament egal. trebuie să fie facilitat. Nu e clar de ce în cadrul fondurilor structurale um, unele uh, organisme care nu sunt competitive primesc uh, subvenții din partea statului, dar nu în cadrul uh, programului Orizont 2020. Nu pot să mă refer la toate aspectele pentru că sunt complexe, dar mă bucur că vom avea această conlucrare cu domnul Miltenburg. Mulțumesc, doamnă președintă, doamna Creel. Am aflat abia acum că nu va putea să participe raportarea noastră din umbră la această discuție. Îi țin locul. Îi mulțumesc domnului Miltenburg. Orizontul 2020 este destinat uh, excelenței în cercetare. Așa trebuie să rămână, pentru că există două programe de sprijinire a cercetării. Unul pentru excelență și altul în cadrul politicii de coeziune pentru uh, infrastructură, pentru uh, cercetare de bază și pentru dezvoltarea de noi tehnologii. Dar uh, ceea ce trebuie noi să realizăm este ca cele două instrumente să fie eficientizate și să fie conectate mai bine în folosul regiunilor, pentru ca și uh, toate regiunile la un moment dat să poată să dezvolte o cercetare de excelență care în clipa de față încă nu există. Uh, și voi sprijini pe raportor în sensul că uh, bugetul pentru uh, orizontul 2020 uh, trebuie și pentru programul care va urma, într-adevăr ar trebui să fie sporit, chiar dacă nu știu dacă vom putea ajunge la 100 de miliarde de euro. Dar eu cred că nu ar trebui ca fondul de investiții în cadrul programului Juncker să ne deturneze bani din uh, programele europene de uh, investiție în cercetare. Iar în ce privește problemele legate de Brexit, Regatul Unit al Marii Britanii este uh, unul din principalii uh, participanți la programul Orizont 2020. Odată cu uh, Brexitul, s-ar putea ca înainte de perioada de finanțare a programului Orizont 2020 să fie obligatorii niște modificări drastice de finanțare. Sigur că uh, încă nici n-au început negocierile, dar cred că ar trebui să încercăm să găsim soluții în cadrul politicii de cercetare ca să nu uh, pierdem posibilitatea de atingere a obiectivelor și să fie păgubite toate părțile uh, participante la acest program. Nu știu cum putem găsi o formulare de pe acum ca să uh, nu devansăm într-un fel uh, negocierile care încă n-au început din acest punct de vedere. Ce nu susțin, dar poate că există și o neînțelegere în legătură cu o rezervă de bani pe care să-i folosim doar atunci când uh, constatăm că um, obiectivele se conturează, E dificil pentru că nu avem criterii pentru instituirea unei asemenea rezerve din fondul disponibil, dar uh, poate că putem să ne lămurim în cadrul uh, negocierilor care urmează. Mulțumesc foarte mult. Domnul Luăr, din partea raportorilor din umbră, da, uh, și eu locuiesc pe raportorul nostru din umbră. Dar eu deja sunt raportor pentru 5G, despre care am vorbit, iar acest program Orizont 2020 își propune de asemenea să se facă progrese semnificative din acest punct de vedere. Și există și țări din afara Uniunii Europene care participă la Orizontul 2020 și nu știu dacă uh, nu uh, vom putea continua în același fel, pentru că este vorba aici de beneficii mutuale până la urmă și uh, poate că din acest punct de vedere Regatul Unit al Marii Britanii va fi interesat să rămână în continuare ca partener. Eu uh, cred că nu trebuie să ne gândim uh, la păgubirea tuturor, ci mai degrabă la profitul tuturor și cred că trebuie să facem o distinție între orizontul 2020 în uh, sensul strict de cercetare și fondurile structurale de investiții în care este mai degrabă destinat creării de capacități locale. Trebuie în continuare să uh, avem în minte această distinție chiar dacă modalitățile de finanțare sunt complementare. Și sigur că uh, în ce privește um, o scurgere de bani din programul Orizont 2020 uh, pentru a finanța planul Juncker, da, observația este corectă. Mulțumesc, doamna D'Amato. Foarte scurt, doamnă președinte. Ne confruntăm cu o creștere a fondurilor pentru Orizont 2020 și al bugetului pentru inovare și competitivitate în cadrul politicilor în cauză. Și totuși continuăm să vorbim despre sinergii între fonduri. Există presiune exercitată de piețele globale și există nevoia de a maximiza impactul investițiilor publice. Parlamentul și Consiliul au vorbit și despre măsuri necesare, nu doar de dorit. Dar, în acest sens, trebuie să aliniem strategiile și modalitățile de acțiune, să integrăm tabelele, foile de parcaj la structurile existente. Acesta este un proiect, proces care trebuie să fie încă verificat. De exemplu, există multe pericole legate de aceste sinergii, dar implementarea fondurilor EFSI este reglementată pe baza normelor statelor membre, în timp ce sprijinul pe baza Orizont 2020 este gestionat de comisie. Statele membre trebuie să folosească strategiile de specializare inteligentă pentru a acționa asupra regiunilor. Comisia trebuie să consolideze punctele de contact naționale și rapoartele cu autoritățile de gestionare a fondurilor EFSI naționale și regionale. Vorbim, prin urmare, de o schimbare totală a procedurilor care teoretic pare să aducă beneficii, dar prezintă riscuri. Unul de natur politic, politica de coeziune și aliniere la programele cu de gestiune directă. Deci nu mai este obiectivul de a depăși gapul între regiune uh, regiunile mai puțin și mai mult dezvoltate. În al doilea rând, un risc de ordin tehnic. Într-o Europa care deja avansează cu două viteze, întreg procesul ar implica un efort organizațional și de gestionare uh, pe care unele state membre, printre care și Italia, nu l-ar putea aborda. Asta este principala mea problemă și cred că raportorul e de aceeași părere. Și în încheiere, dar important, cadrul de excelență. O invenție în concordanță cu principiile programului Orizont 2020, cu obiectivul de a crește competitivitatea în ceea ce privește cercetarea și inovarea între IMM-uri, dar care se bazează puțin pe principiile politicii de coeziune. Propunerile de calitate prezentate de IMM-urile inovatoare vor putea să obțină ulterior finanțare, crescând diferențele între cine este mai mult sau mai puțin bun nu întotdeauna pe baza unor criterii obiective. Mulțumesc. Thank you very much. Two, two more Mulțumesc foarte mult. Încă două observații din partea domnului Van Nistelrooy și după aceea din partea domnului Olbrich. Foarte pe scurt, vă rog. Uh, Mulțumesc. Vă rog să îmi permiteți să procedez la fel ca doamna Constanțe, să vă ofer câteva detalii. În primul rând, um, cred că ar trebui să vedem în ce măsură am fost ambițioși uh, în 2014-2020. Vorbim aici despre inovare și ne-am dublat programele operaționale. Trebuie să arătăm uh, în ce măsură am contribuit, pentru că dacă vorbim despre nouă programe de excelență, da, într-adevăr, dar sunt undeva nori și a trebuit să ajungă pe pământ. Așadar, uh, e nevoie de multe cunoștințe pentru crearea de locuri de muncă. Și dacă este să ne uităm de la cantitatea de bani care au fost cheltuiți de-a lungul anilor, vorbim despre aceeași sumă care uh, se alocă și cercetării. În al doilea rând, această comisie ne-a prezentat care este scara către excelență prin anumite acțiuni pregătitoare și sigur că sunt țări care mai au de depășit multe obstacole pentru a ajunge la acest nivel de excelență. Trebuie să ne gândim și la motivul pentru care Bulgaria, de exemplu, uh, a înaintat doar puțin și trebuie să ne concentrăm și să învățăm cum să procedăm mai departe. Și al treilea comentariu, da, într-adevăr, excelența este excelență, dar este de asemenea concentrată. Trebuie să ne gândim că 30 de milioane de cetățeni au uh, mers din uh, noile țări care au aderat, în țări mai vechi ale Uniunii Europene pentru a învăța, pentru a studia. E bine, trebuie să ne gândim la toate aceste lucruri în contextul programelor de coeziune și trebuie să ne gândim și la țările care rămân cu o populație mai mică. Poate că amendamentele mele vor merge cumva pe direcția aceasta. Și voi spune că avem nevoie de o nouă dezbatere pe această temă. Sprijinim programul nouă, dar trebuie să spunem că inovația și preluarea cunoștințelor trebuie să se desfășoare sub uh, egida regulilor deja existente. Și sigur că și cele al nouălea program cadru trebuie să uh, se desfășoare în același context. Înainte, uh, în acest uh, program cadru se vorbea doar despre cercetare. Acum avem un nou program la care participă doi olandezi și 17 experți care pregătesc un program care și o perspectivă a inovării. Vorbim despre următorii doi ani aici, în care ne mai putem pregăti și poate că putem să elaborăm împreună amendamentele astfel încât ele să fie eficiente. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Olbricht. Cred că ar trebui să fim cât se poate de clari. Criteriile privind excelența uh, sunt uh, clare și vizează centrul de excelență. Sigur că ele nu țin cont de echilibrul geografic. Din acest motiv, există o dezbatere de ani de zile cu privire la banii europeni investiți în politica de coeziune pentru a pregăti regiunile și diverse centre pentru a urca pe această scară a excelenței. Însă, pe moment nu prea am obținut rezultate. Trebuie să fie însă foarte clar că avem uh, cercetare în politica de coeziune. Așa stau lucrurile în realitate. O mare parte a banilor uh, din politica de coeziune merg către cercetare. Și asta pentru că nu există un echilibru geografic. Sigur că noi am deschis această ușă pentru ca banii să meargă și spre cercetare. Trebuie să spunem că cercetarea se regăsește în programul Horizon 2020 și că se bazează pe criteriul excelenței, dar că se regăsește și în politica de coeziune. Și poate că a sosit timpul să stabilim ce tip de cercetare să fie finanțat din politica de coeziune și ce tip de finanțare să fie finanțat din programul Horizon 2020. Există și parteneriatul cu privire la Smart Cities. Acesta se regăsește în programul Horizon 2020 și nu vizează nivelurile de excelență, ci este un bun exemplu de proiect implementat în Uniunea Europeană. Și nu are de-a face cu marile centre științifice, nici programele care vizează IMM-urile. Ele se referă la diferitele tipuri de cercetare. Așadar, trebuie să clarificăm situația și trebuie să păstrăm criteriul excelenței care vizează o abordare științifică. Dar dacă vrem să ne referim și la echilibrul geografic, atunci vorbim despre alt tip de cercetare. Eu vin dintr-o țară unde nu am beneficiat de Horizon 2020, dar în același timp trebuie să spunem că în cadrul Horizon 2020 există elemente care sunt utilizate din alte motive și ar trebui să atragem atenția asupra complementarității cu politica de coeziune. Trebuie să arătăm că Există fonduri structurale și cercetare științifică realizată. Deci nu este nimic nou. Întrebarea este ce se va întâmpla mâine cu fondurile structurale, cu Horizon 2020. Și aici mă opresc. Președinta, mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului De Carly din partea DG Research and Innovation. Mulțumesc! Din partea Comisiei salutăm documentul care subliniază câteva aspecte care sunt importante pentru noi. Excelența, un termen care a fost repetat de mai multe ori. Excelența este excelență și se referă la selecția propunerilor și la selecția celor mai bune proiecte științifice și de inovare. Deci, excelență în domeniul cercetării și inovației. Programul Horizon 2020 include cele trei parte, cercetarea, dezvoltarea, uh, provocările la nivel de societate și inovația. Și se merge de la fundamental la inovație. Dar criteriul de excelență este unul cheie pentru că este modul prin care putem să facem față competiției la, modul na- na- la nivel mondial. Sinergiile și acestea sunt foarte importante și uh, s-a lucrat în domeniul cercetării pe această direcție. Uh, noi am uh, emis niște ghiduri pentru autoritățile de management în acest sens, de asemenea uh, broșuri și um, cooperăm în continuare pe acest domeniu. Excelența, sigur că da, este foarte importantă, un exemplu de cooperare. Poate că nu este suficient exploatată în acest moment, dar potențialul există. Și pentru a îl exploata mai bine, s-a menționat și ajutorul de stat, la un moment dat. Aș dori să vă reamintesc că pe 4 ianuarie a fost emis un document de lucru din partea Comisiei, realizat de DigiReach, DigiCom și Digi și un, o altă direcție generală a Comisiei, referitor la modul în care uh, trebuie să fie aplicate aceste reguli de excelență și se dorește utilizarea unei abordări care să facă cerce abordările, aplicațiile și cererile uh, mai ușor de gestionat. În ceea ce privește celelalte comentarii, merg cam pe aceeași direcție, așadar pentru noi aceasta este o intervenție binevenită. Vă mulțumim. Președinta, mulțumesc, domnul Van Miltenburg. Mulțumesc. Voi fi cât se poate de succint. Mă bucur de sprijinul larg care mi-a fost acordat. Este vorba despre continuarea unui program de cercetare care se bazează pe excelentă, excelență. Sigur că se face foarte mult în ceea ce privește fondurile. Au existat și cereri de investiții și ar trebui să se vorbească clar despre acest obiectiv tematic numărul 1. Sigur că se lucrează cu uh, investiții structurale, dar nu trebuie să căutăm uh, Sfântul Graal. Trebuie să ne gândim la sinergii, la fondurile de investiții. Totul trebuie realizat la modul optim. Cred că vorbim aici despre o serie de proiecte care merg pe aceeași direcție, promovarea cercetării într-o anumită regiune și apoi Rezultatele noastre ar trebui să fie publicate, să devină, să ajungă pe piață și să sperăm că și în acele țări în care aceste rezultate ale cercetării ar putea să reprezinte o valoare adăugată. Iar treaba cu sinergiile nu este atât de ușor de obținut. Pe, pe hârtie, sigur, este ușor, dar uh, trebuie să vedem cum uh, se poate gestiona această situație în practică. Comisia vorbea despre o revizuire a uh, regulilor pentru ajutorul de stat, verificarea acestora, flexibilizarea în ceea ce privește excelența. Sigur, mai există speranță pentru viitor, dacă îmi permiteți să mă exprim așa. Pe viitor va fi vorba despre consolidarea cercetării și a inovației, mai ales când este vorba despre locuri de muncă și creștere. În acest sens, trebuie să ne gândim și la perioada de după 2020. Vă mulțumesc pentru atenție! Intervenție fără microfon. Termenul pentru amendamente este luni, 13 februarie, la prânz. Bun. Vă mulțumesc foarte mult. Cu aceasta trecem mai departe. Continuăm cu ordinea noastră de zi. Coordonatorii s-au întâlnit pe 24 ianuarie și un uh, sumar al deciziilor lor au fost transmis, a fost transmis pe e-mail uh, către membrii. Puteți să aprobați deciziile luate de coordonatori? Se pare că da. Chestiuni diverse nu există astăzi. Următoarea reuniune va avea loc marți, 28 februarie, de la ora 3. Și cu aceasta îi voi ruga pe coordonatori să mai rămână pentru o reuniune foarte scurtă cu un singur punct pe ordinea de zi. Ceilalți uh, reprezentanți sunt rugați să părăsească sala.